Bueno, buenas tardes. Si toman asiento, comenzamos. Llegamos un poco tarde. Stimați eh, colegi, dacă doriți eh, să luați loc, vă rog să luați loc pentru a putea începe sesiunea de după amiază, audierea noastră. În primul lugar, me gustaría dar la bienvenida a todos los invitados. În primul rând, vreau să vă urez bun venit tuturor și oaspeților noștri raportorilor uh, în această um, audiere publică și tuturor celor implicați în procedura noastră de astăzi. În primul rând, ca de obicei, vom încerca, repet, vom încerca să respectăm uh, timpul alocat. Am să dau întâi cuvântul doamnei Rodurst pentru Uh, pentru că este raportor în uh, ceea ce privește politica comună în domeniul pescuitului, apoi vom uh, împărți, ne vom împărți în două paneluri, unul privind politica comună de pescuit și cealaltă se va ocupa de regionalizare. Primul panel va avea 5 vorbitori, fiecare dintre ei cu câte 10 minute și apoi domnul Vadiola care va vorbi în numele organizațiilor producătorilor și apoi la final avem o dezbatere cu toți uh, membrii Parlamentului care pot pune întrebările pe care le găsesc de cuvință. Cam o oră a trebuit să dureze aceste dezbaturi, deci pe la 5.20 putem începe cel al doilea panel, Aceea structură, dar vom asculta numai două discursuri de câte 10 minute, după care vom trece la răspunsuri și întrebări, dezbatere, de asemenea cu o declarație din partea doamnei uh, care ne va aduce la ora 5 și jumătate fix. Deci, dacă nimeni nu are nimic acum, nimic uh, de obiectat, o să dau cuvântul doamnei Rodhurst. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă urez și eu bun venit tuturor. Este minunat să văd uh, atât de mulți experți din diverse sectoare de activitate din acest domeniu, avem de, fapt o captură excelentă, aș zice, pentru a aborda toate punctele de vedere. Este de fapt ceea ce ne-am dorit. Este o abordare de jos în sus avem o propunere a Comisiei care este un document neoficial pentru care constituie baza dezbaterii. Mi se spune că în textul legislativ vom analiza rolurile diversilor protagoniști pentru a ne asigura că aducem cât mai multe competențe la nivel local. În ceea ce privește scopurile PCP, trebuie ca toate generalizările să fie în uh, conformitate cu tratatul. De aceea noi, în calitate de comitet pentru pescuit, vă vom transmite toate informațiile necesare. A trebuit să ne gândim și la procesul de regionalizare, în ce măsură poate fi acesta realizat Așteptăm și din partea Comisiei răspunsul la această întrebare, iar eu în raportul meu am mai multe întrebări decât propuneri. Vrem să ne consultăm cu toți actorii implicați și să avem o colaborare cât mai bună cu aceștia. Ne dorim un control mai eficient pentru a ne asigura că atingem scopurile pe care ni le-am propus la Bruxelles. Abia aștept să ascult ceea ce aveți de spus și sper că vom nota idei interesante pe care să le includem în reforma PCP. Mulțumesc doamnei Roders, iar acum dau cuvântul domnului ambasador Penias din partea Comisiei. Mulțumesc domnule președinte. Așa cum a spus uh, și doamna raportoare, suntem cu toții de acord asupra intențiilor care stau la baza propunerii de regionalizare. Vom încerca să scăpăm de micromanagementul uh, exercitat de la Bruxelles, astfel încât uh, regionalizarea practic să fie nu o renaționalizare mascată, ci o modalitate de a lăsa deciziile la latitudinea celor care știu care este cel mai știu cel mai bine care este situația pe plan local. Am mai discutat în această comisie faptul că Comisia Europeană nu încearcă să dicteze detaliile procesului. Și asta din două motive. Unul pentru că avem probleme cu temeiul juridic după tratatul de la Lisabona. Este greu să formulăm mecanisme de cooperare regională uh, în detaliu și, uh, în al doilea rând, credem că regionalizarea trebuie să fie un proces gradat, gradual, nu se schimbă totul peste tot din ziua întâi. Este un proces de învățare. Începem de la câteva cazuri specifice și definim practici, proceduri, modalități de luarea deciziilor și, indiferent care vor fi temeiurile juridice, statele membre vizate vor fi cele care vor defini regiunile ce se vor implica în acest proces de regionalizare. Sigur că există bunăvoință din partea statelor membre pentru o cooperare extinsă și probabil că există deja proceduri de luare a deciziilor pe, uh, la nivel regional. Pornind de la acestea, noi am desprins câteva idei specifice, dar din punct de vedere legal e foarte greu să facem noi acest lucru și dacă încercăm prea mult, s-ar putea să fim contraproductivi, să obținem efecte contrare creșterii productivității pe care ne-o dorim și să îi afectăm în mod nedorit pe oamenii locului. Nu vrem să administrăm noi de la Bruxelles toate problemele. Până la sfârșitul anului va apărea propunerea Comisiei în acest sens uh, și vom avea ocazia, domnule președinte, să analizăm problema capturilor nedorite, a capturilor abandonate. Suedia, Danemarca și Norvegia vor colabora în uh, identificarea unor măsuri specifice care să se finalizeze cu propuneri concrete. Deci, iată, e un model de cooperare între două state membre și un stat uh, nemembru al Uniunii Europene, un proces de cooperare care a început de mult și de pe urma căruia putem învăța foarte multe. Nu avem instrucțiuni precise în legătură cu felul în care se articulează acest proces. Trebuie definită baza juridică încă de la început, astfel încât statele membre să nu ridice obiecții uh, din punct de vedere uh, legal sau să conteste acel temei juridic. Ceea ce ne dorim este să avem o bază suficient de generoasă care să ne permită o administrare la nivel macro. Poate că mai am timp să și răspund întrebărilor doamnei Rodhurst. În primul rând, rolul RAX. Noi credem că e esențial ca deciziile luate în mod descentralizat prin intermediul statelor membre să fie uh, luate în cadrul unui mecanism de consultare a părților interesate. RAX, sigur că are un rol uh, esențial uh, în acest proces și în ceea ce privește mecanismele de control. Vă reamintesc că acestea sunt uh, girate de comisie Noi încercăm să raționalizăm activitatea de uh, monitorizare, să identificăm niște principii, să adaptăm uh, procesul de monitorizare la specificul regional, astfel încât să obținem până la urmă mecanisme regionale de monitorizare și control. Asta este abordarea noastră de până acum în ceea ce privește regionalizarea, iar CIA lucrează în mod complet descentralizat în practică. Mulțumim uh, foarte mult, domnule Penias. În problema certitudinii juridice, serviciile juridice îmi spun că în baza articolului 2 din, încă în articolul 2 din tratatul uh, de funcționare a Uniunii Europene, Comisia poate însăcina statele membre să desfășoare anumite activități în numele său. Sigur că vom reveni la această problemă pe parcursul audierilor, însă cred că Comisia poate stabili cadrul politicii comune de pescuit, iar statele membre s-ar putea ocupa de punerea în practică a principiilor și uh, metodelor definite de comisie. Lucrurile astea se vor clarifica la vremea lor. Acum trecem la vorbitorii primului panel. E vorba de rolul și sarcinile uh, actorilor implicați în uh, reforma uh, PCP. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, uh, de mai bine de 30 de ani am o barcă de 17 metri lungime pe care am moștenit-o de la tatăl meu și tot de la l-am învățat să pescuiesc și aș vrea la rândul meu să transmit uh, această navă ca și experiența mea fiului meu pentru că el se poate continua această uh, tradiție familială. Dar asta depinde de decizia noastră gen, uh, generalizarea trebuie să fie una dintre filierele cele mai importante ale politicii de pescuit europene, însă această regionalizare deocamdată rămâne enigmatică. Teoretic există dorința de a o introduce, însă în practică, pentru a putea implementa această regionalizare, uh, există anumite obstacole, reguli destul de complicate care sunt în vigoare în Uniunea Europeană, precum și o împărtășire complexă a responsabilităților între Parlament și Comisie. Pentru a putea gira resursele, e nevoie de flexibilitate și de o luare rapidă a deciziilor, însă sistemul birocratic nu o permite. Există numeroase avantaje care au rezultat dintr-o introducere rapidă a generalizării resurselor piscicole în diferite bazine ale Uniunii Europene, avantaje incontestabile și astăzi toată lumea este de acord cu acest lucru. Uh, atât pescarii cât și administrația sau oamenii de știință. Se poate spune astăzi că ne confruntăm cu un veritabil fiasco al politicii comune de pescuit în forma sa actuală. Acest fiasco s-a manifestat în special prin încercări febrile de a introduce o reformă a acestei politici comune, care a fost uh, compromisă de acțiuni irresponsabile ale Comisiei Europene. Confruntat, uh, confruntat fiind cu acest fiasco, regionalizarea ar fi cel mai important și eficace instrument pentru a pune din nou pe picioare pescuitul european și pentru a elimina diversele probleme care s-au creat, uh, pentru ca comunitățile locale de pescari să se poată apăra de deciziile centralizate și adesea eronate pe care le ia Comisia Europeană. Astăzi, uh, nimeni nu mai uh, pune sub semnul întrebării nevoia de a introduce regionalizarea gestiunii pescuitului în Europa. Se vorbește mai degrabă de o dată a acestei introduceri uh, și de de area de aplicare a acestei regionalizări, care mie mi se pare că ar trebui să fie cea mai mare cu putință. Comisia Europeană pe pescuitul european va trebui să lase uh, o mai bună administrare comunităților de pescari și resurselor uh, piscicole și acvatice. Nici, nimeni nu se declară pe față împotriva regionalizării politicii în Europa, ci se discută mai degrabă de unele detalii ale acestei regionalizări și de aceea doream să mă concentrez în intervenția mea de astăzi pe prezentarea unei serii întreagă de nereguli și de patologii care se manifestă încă în Marea Baltică. Existența acestor probleme și anomalii este posibilă pentru că până în acest moment toate deciziile s-au luat la Bruxelles, deciziile privind gestiunea Mării Baltice, fără să se ia în considerare specificitatea acestei mări și diversitatea comunităților de pescar și a flotelor naționale ale statelor membre. Sper că intervenția mea de astăzi va fi un stimul în favoarea regionalizării politicii, nu doar în Marea Baltică, ci și în toate bazinele Uniunii Europene. Mai întâi aș vrea să subliniez că maniera în care Comisia Europeană gestionează pescuitul în Marea Baltică e un fel de prelungire a gestiunii uh, Comisiei Internaționale de Pescuit pentru Marea Baltică. Această Comisie Internațională de Pescuit pentru Marea Baltică a gestionat Marea Baltică înainte de extinderea Uniunii Europene din 2004. De fapt, în 2004, Marea Baltică a devenit o mare interioară a Uniunii Europene și deciziile nu prea pozitive ale acestei comisii internaționale au fost preluate complet de Comisia Europeană fără niciun fel de simț critic. O parte a acestor probleme au fost deja prezentate de către pescarii polonezi chiar aici în Parlamentul European, dar pentru moment fără niciun rezultat. Ă, sursa acestei situații patologice din Marea Baltică este o lipsă aproape totală a controlului pescuitului în unele țări, din partea Comisiei Europene. Ă, în schimb, alte țări sunt ă, foarte puternic criticate de către Comisia Europeană. Puteți să vă uitați, să examinați datele în ce privește controlele și ce state sunt controlate de către Agenția Comunitară de Control a Pescuitului. Unele state practic nu sunt niciodată controlate și atunci ele pot să continue practici care au fost în vigoare înainte de anul 2004, înainte de extinderea Uniunii Europene. Printre aceste practici, uh, dintre cele mai obișnuite, ar trebui enumerate următoarele. Mai întâi, introducerea de către unele state membre uh, de reguli interne care permit o depășire importantă a cotelor de uh, pește. Asta uh, vine din cotele foarte reduse care au fost acordate de Comisia Europeană. Aceste cote sunt depășite și rapoartele de pescuit care sunt trimise la uh, Comisia uh, Europeană sunt pur și simplu falsificate. Consecința este că tot sistemul este perturbat, nu se mai poate estima din, uh, care e de fapt resursa de pește și nu se mai pot stabili corect cotele pentru anii următori. Pescarii polonezi deja au informat uh, Comisia Europeană în legătură cu acest, această situație Comisia Europeană nu a reacționat însă față de documentele oferite pentru a ilustra această situație. A doua practică dubioasă vine din absența alocării de cote de pescuit pentru somon pentru diversele nave individuale. Asta înseamnă că în unele state membre pescuitul nu a fost reglementat, nu a fost limitat și la fel e extrem de dificil să se estimeze resursele de somon și să se stabilească cotele pe baza acestor estimări. A treia problemă este uh, supra uh, pescuirea exagerată a, a, a uh, speciilor pelagice. Aici nu există niciun control nici calitativ, nici cantitativ și asta duce la distrugerea lanțului trofic în Marea Baltică. Gestiunea inadecvată a pescuitului în Marea Baltică Uh, rezultă de asemenea din reguli introduse de Comisia Europeană, printre care aș vrea să enumerez următoarele. Mai întâi, introducerea pe baza unei decizii politice a unui plan multianual pentru reconstituirea stocurilor în Marea Baltică. Acest plan a fost introdus în momentul în care situația stocurilor era una foarte bună. În al doilea rând, o serie de nave de pescuit au fost excluse de la obligația de a-și declara capturile. E vorba de nave de mai puțin de 8 uh, metri lungime, ceea ce înseamnă că statisticile privind capturile reale nu sunt unele fiabile. O altă decizie eronată a fost uh, interdicția de utilizare a nevoadelor de, pentru somon, spunându-se că acestea au o influență asupra mortalității marsuinilor. Comisia Europeană n-a vrut să facă studii complementare în ce privește influența acestor nevoade în, asupra gradului de mortalitate a marsuinilor. Până acum, Comisia n-a prezentat niciun studiu complementar, deși ar trebui să o facă deja încă din 2007. Și v-am dat doar câteva exemple de situații negative și de nereguli care se produc în Marea Baltică. Toate aceste probleme ar fi putut fi evitate dacă ar fi existat o adevărată gestiune regionalizată a pescuitului în Marea Baltică. Chiar dacă am reușit să implementăm această regionalizare într-un termen scurt, există o serie de pierderi care nu mai pot fi compensate. Mai ales în timpul uh, în care nu a existat regionalizarea, reputația Comisiei Europene a fost complet afectată din cauza deciziilor irresponsabile și prost gândite ale Comisiei Europene, uh, decizii care au făcut statele riverane Mării Baltice să ia măsuri de autoapărare în fața ignoranței acestor măsuri. Astăzi, când uh, vorbim mult de practici negative în ce privește uh, datele statistice, aflăm că în Marea Baltică situația asta e valabilă de mulți ani. Așadar, avem o situație patologică și o serie întreagă de state membre riverane Mării Baltice practică în continuare acest tip de acțiune. Evident, s-ar fi putut evita această situație dacă s-ar fi dat statelor baltice posibilitatea de a-și uh, administra ele însele resursele uh, acvatice și uh, piscicole, fără să lăsăm acest lucru la bunul plac al funcționarilor din Bruxelles. Aș încheia spunând că avem documente care dovedesc toate aceste nereguli pe care tocmai le-am citat și vom furniza aceste documente într-un uh, termen cât mai scurt uh, Comisiei de Pescuit a Parlamentului European cu o descriere detaliată a acestor documente. Toate acestea în ideea de a contribui la uh, politica comună de pescuit, la reforma acesteia, care ar putea să se bazeze pe uh, date științifice clare și nu pe ficțiuni și pe uh, elemente negative lipsite și uh, uh, acompaniate de o lipsă totală de control și toate acestea întâmplându-se cu susținerea Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc că, uh, pentru că aproape că v-ați respectat timpul, pentru că avem un timp limitat în această după amiază, o să rog pe toți vorbitorii să rămână în limita de 10 minute Următoarea prezentare este de la Brian O'Riordan, secretar de la uh, secretarul Organizației Internaționale a Lucrătorilor Piscicoli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru posibilitatea de a, pe care mi-o dă de a vă împărtăși câteva opinii în ce privește regionalizarea din punct de vedere al uh, exploatațiilor mici, uh, exploatațiilor piscicole mici. Cred că regionalizarea va fi cea mai radicală și eficientă reformă cu condiția să existe voința politică la nivelul Comisiei și Uniunii și la nivelul statelor membre pentru a îndeplini prevederile tratatului de la Lisabona. Pescuitul uh, de mici dimensiuni are un rol cheie în politica uh, europeană de pescuit, oricum ar fi definit și oricum s-ar face. Reprezintă o sursă mare de locuri de muncă, de producție de alimente și o sursă pentru sectorul economic. Conform datelor uh, Comisiei Europene, Uh, aceste exploatări uh, mici, care au mai puțin de 12 metri lungimea vaselor, reprezintă cam 80% din vasele din sectorul de pescuit și 40% din locuri de muncă, deși în ce privește tonajul și puterea agregată a motorilor reprezintă o proporție mult mai mică. Asta fără să ne mai gândim și la uh, locurile de muncă secundare pe care le generează. Exploatațiile de scară mică reprezintă un uh, sector extrem de important din punct de vedere socioeconomic, mai ales în regiunile cele mai îndepărtate ale Europei, unde dispariția lor ar duce la costuri extraordinare. La fel, aceste exploatații de mică dimensiune au un rol important de jucat în dezvoltarea unor alternative uh, cu impact mai mic asupra mediului, oferind pește proaspăt de înaltă calitate pentru piețe de nișă și condiții de muncă decente. Uh, considerații importante în ce privește evoluția către o economie mai verde și uh, în beneficiul comunităților europene de coastă niciun dubiu, în Europa uh, exploatările piscicole mici reprezintă un subsector important care are nevoie de un tratament special în reforma CFP. De aceea salutăm uh, faptul că această importanță este reflectată în propunerea de regulament a Comisiei Europene și în Fondul uh, European Maritim și de Pescuit. Totuși, credem că aceste propuneri ar trebui să meargă mai departe și că există mai nevoie de mai multă coerență pentru că acestea au o importanță, măsurile care se iau trebuie să fie cât mai coerente. De exemplu, propunerea concesiilor transferabile de pescuit uh, intră în uh, contradicție cu prevederile Fondului European Maritim și de uh, pescuit, pentru că acestea concentrează proprietatea și favorizează uh, întreprinderi mai puternice și mai mari și sunt uh, un semn rău pentru întreprinderile mici. De asemenea, uh, interdicția aruncărilor prejudiciază uh, exploatațiile mici. Platforma mediteraneană de pescare artizanal din Spania, Franța, Italia, Grecia a subliniat că această interdicție a aruncărilor ar legitima prinderea și uh, debarcarea peștilor, puietului și ar uh, prejudicia stocurile de pește și ar încuraja activități care duc la aruncări. Astfel de prevederi se hotărăsc cel mai bine la nivel local și regional, pe baza unei abordări de la caz la caz, într-un cadru stabilit la nivel european, care să stabilească obiective generale și ținte de reducere a capacității și apoi la eliminarea, reducerea și eliminarea aruncărilor. Deci, despre cine vorbim în sectorul uh, pescuitului de mici dimensiuni? Ca și în alte părți uh, ale lumii, în Europa, acest tip de pescuit a evoluat în timp și spațiu din condiții ecologice, socioeconomice și culturale diferite. Asta duce mai degrabă la diversitate decât la omogenitate. Orice discuție asupra acestui subiect trebuie să înțeleagă faptul că există o problemă de definire definițiile nu sunt aplicabile universal și ceea ce poate fi considerat de scară mică într-o situație poate fi de scară medie sau mare în alta. Există diferite modalități de a defini exploatațiile mici și procesul de uh, regionalizare trebuie să țină cont de acest lucru. Vorbim aici despre proprietarii și marinarii care lucrează pe vase relativ mici, care operează sisteme nemotori- de uh, nevod nemotorizate și care pescuiesc uh, în apropierea zonelor lor de uh, rezidență. De asemenea, trebuie inclus și operatorii de mici dimensiuni din tot lanțul de pescuit, incluzând soțiile, de exemplu, sau partenerii pescarilor care îi reprezintă la nivel administrativ, și statutul acestora trebuie recunoscut. Uh, lucrători, uh, cum ar fi cei din Spania care repară echipamentul de pescuit și care sunt mai ales femei, sau cei care vând pește sau reprezentanții acestor pescari, uh, intră în această categorie. Oricum s-ar defini însă aceste exploatații mici, definiția trebuie să fie operațională și practică. Definiția oferită de Comisia Europeană pe baza lungimii vasului și tipului de uh, Uh, echipament de pescuit este prea mică, prea uh, uh, strâmtă pentru a acoperi toate situațiile și pentru a servi scopurile de pescuit la nivel local și regional. Ar trebui, într-adevăr, să existe o definiție la nivel european, dar ea ar trebui să înțeleagă mai bine diferențele regionale și să ofere mai multă flexibilitate, astfel încât să se potrivească mai bine specificităților regionale și să se poată aplica într-un mod care să aibă sens la nivel local și regional. De exemplu, ar putea să există flexibilitate în ce privește lungimea vasului și tipul de scule și dacă e vorba de uh, utilizarea, dacă vasul are motor sau e vas cu pânze și așa mai departe. În multe țări, uh, pescarii au uh, creat activități responsabile pentru a avea practici cât mai bune în cadrul unor aranjamente de co-management. astfel de, astfel de inițiative sunt foarte bine cunoscute și ele se produc la nivel local, dar trebuie să fie înțelese și respectate la nivel regional și de asemenea de către cadrul de reglementare elaborat la nivel european. Prin urmare, este vital ca acești actori locali să fie incluși în procesele regionale descrise de uh, IRC-uri și să fie consultați la nivel european în uh, instituțiile relevante. Așadar, cum pot și cum ar trebui actorii din pescuitul de mici dimensiuni să se angajeze în regionalizare? Uh, când vine vorba de participarea la procesele de luare deciziilor în uh, politica comună de pescuit, pescarii au multe dezavantaje care trebuie limitate prin regionalizare. Cum ar fi mulți operatori de mică dimensiune nu sunt afiliați la organizații recunoscute formal și la asociații și atunci nu pot participa la dezbatere. Alte asociații sau organizații la care uh, sunt membri nu fac parte la rândul lor din structuri recunoscute la nivel european, cum ar fi asociații de întreprindere sau sindicate. Și când totuși sunt partea acestor asociații, interesele lor pot fi ignorate din cauza faptului că agenda organizației are alte priorități. Din, din aceste motive, cu excepțiile notabile ale zonei de sud-vest, uh, pescarii de mici dimensiuni sunt puțin reprezentați și nu prea își aud uh, vocea. Asta a făcut ca unii să propună crearea unui IRC care să includă doar uh, pescari și o exploatație de mici dimensiuni pentru a-și apăra interesele. Așadar, posibilitatea de a fi consultație e foarte importantă, dar pe lângă asta e nevoie să se poată face propuneri la nivel european, adică trebuie să existe dreptul de inițiativă. Regionalizarea trebuie să includă structuri și mecanisme care să permită abordări și de sus în jos și de jos în sus. Un exemplu este probabil cel uh, dat de Platforma Mediteraneană pentru Pescuitul Artizanal, care a propus elaborarea unor planuri de co-management prin intermediul unor comitete de co-management și asta oferă posibilitatea de a uh, amesteca cunoștințele locale ale pescarilor cu, știin, cu informațiile științifice și în felul acesta să se ia măsuri cu care sunt de acord și autoritățile și părțile implicate. Asta ar include dezvoltarea și implementarea unor planuri de management pe termen lung bazate pe zonă prin aceste comitete de co-management comitete care să includă pescari locali, oameni de știință, uh, reprezentanții administrației și ai societății civile și să aibă un mandat care să însemne implementarea acestor uh, și monitorizarea planurilor de management într-un mod cât mai adaptat. Deocamdată nu există mecanisme prin care o astfel de propunere să fie discutată și eventual aprobată. Văd că nu mai am foarte mult timp, așadar, foarte pe scurt, aș vrea să menționez că nu prea se pot face progrese uh, spre scopul nostru de a avea un pescuit sustenabil dacă continuăm să avem o abordare simplă, reducționistă și instrumentalizată, uh, prin care avem uh, un sistem de comandă și control de sus în jos prin care se dau toate deciziile. E nevoie de un sistem de guvernanță bazat pe interacțiune, în care regionalizarea să fie un element central. O astfel de abordare interactivă cere ca cel puțin trei uh, niveluri de guvernare distincte să existe. Primul nivel include uh, sarcina identificării locale a problemelor de zi cu zi. Asta înseamnă în uh, viziunea noastră managementul. În al doilea nivel de responsabilitate la nivel național și regional, care se ocupe de aranjamentele instituționale, decizii și rezolvarea conflictelor. Și al treilea nivel de metaguvernanță, elaborarea valorilor, principiilor și criteriilor Uh, de politică. Timpul meu a expirat, așadar mă voi opri aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Riordan, Riordan și vă mulțumesc că ați uh, respectat timpul și sper că interpreții au reușit să spună heterogeneitate și specificitate, cuvinte dificile chiar și pentru un vorbitor nativ de engleză. Următorul vorbitor, domnul José Manuel Sabrino Heredia, profesor de legislație publică internațională la Universitatea de Coruña, Spania. Domnule profesor, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat, că ați invitat un universitar să participe la această dezbatere despre regionalizare și descentralizarea în contextul politicii comune de pescuit. Cu voia noastră am să abordez această chestiune dintr-o perspectivă juridică, ne așteaptă revizuirea politicii comune de pescuit și este momentul la care trebuie să ne punem o serie de întrebări, să întrebăm dacă modelul actual este cel bun, este adecvat sau <clears throat> dacă n-ar trebui cumva să introducem noi elemente, elemente de descentralizare și regionalizare în această politică Multe documente spun că gestionarea eficientă a resurselor haliutice impune o astfel de descentralizare. Există și o problemă. Zonele geografice sunt mult prea mari. Dacă pornim de la această deficiență, atunci ajungem la un alt tip de politică, principiul precauției, principiul, principiul subsidiarității, vorbitorul cer scuze, spune, uh, și, de asemenea, celelalte principii implicate ar fi regionalizarea și descentralizarea. În conformitate cu aceste documente, am avut, prin urmare, o administrare publică mai eficientă, transparență sporită, avea o guvernanță mai bună, practic, ceea ce are și în vedere propunerea de regulament a Comisiei. Mă refer la considerentele 10 și la articolul 4 în special. Descentralizare și regionalizare. Ce înțelegem prin acestea? Ce implică ele? În primul rând, trebuie să vedem situația consiliilor consultative actuale, care au o funcție doar de consiliere. Vor trebui înlocuite cu noi organisme care să fie interesate în realitate în pescuitul dintr-o zonă desemnată sau într-un anumit tip de pescuit. Aceste noi comisii vor avea ocazia de a participa direct la procesul legislativ. <clears throat> Astfel, vom conferi substanță propunerii de regionalizare a PCP-ului fără a renaționaliza această politică în același timp. Asta e ideea, prin urmare. Crearea acestor comisii și înainte de a, de a intra în detalii, să vedem cu ce concepte operăm în acest context. Apoi am să văd care ar fi părțile implicate și, în ultima instanță, să identific procedurile de participare, acele proceduri care vor permite noilor protagoniști într-adevăr, să joace un rol activ în procedura legislativă <clears throat> din contextul PCP. În primul rând, conceptele esențiale. Dacă ești universitar, când analizezi documentele produse de diferite instituții, de diferite organisme, care vorbesc despre revizuirea, reexaminarea politicii comune de pescuit, te, te, te frapează lipsa de precizie a unor termeni. Sunt tratați ca sinonime, dar nu sunt. Decentralizare, regionalizare, deconcentrare nu sunt sinonime, nu înseamnă tot același lucru. Pe lângă asta vorbim și de subsidiaritate în aceste documente. Prin urmare, domnule președinte, am considerat că ar trebui să mă refer aici la trei noi idei care ar fi de natura a reliefa diferențele dintre ele. Guvernanță, în primul rând. Asta implică coerență în acțiunile publice, care nu poate fi izolată de anumită măsură politică și administrativă care trebuie să fie omogenă, centralizată și adoptată la diferite niveluri, implicând diferiți protagoniști. Sigur, se, termenul se poate rafina uh, uh, adăugându-i uh, alți termeni, guvernanța europeană, guvernanța multiplă și așa mai departe. Și în timp aceste concepte au fost folosite în diferite accepțiuni. Guvernanță în termenii PCP ar însemna următoarele. Acțiunea politică are loc la câteva niveluri, și administrațiile publice, naționale, regionale, locale și așa mai departe. <clears throat> Știu că în materie de politici publici va exista o funcție de conducere jucată de anumite funcțiuni, însă și ceilalți protagoniști vor participa în procedura de luare a decizii. De asemenea, mă referam în termenul de subsidiaritate, dar și acesta are conotații multiple. Este vorba de un principiu care, dacă doriți, reglementează modul în care distribuim competențele în cadrul Uniunii Europene. Știți că Uniunea are anumite competențe exclusive, însă acestea intră în joc dacă ne gândim la subsidiaritate doar dacă anumite acțiuni nu pot fi întreprinse mai eficient la nivel local. De vorba de gestionarea resurselor, avem competențe exclusive ale Uniunii, și în acest context, categoric, nu vorbim de recursul la principiul subsidiarității. În alte contexte, de exemplu, în alte domenii care țin de PCP, putem vorbi de subsidiaritate. Descentralizare e un, alt concept. Vorbim de administrația centrală care este decentralizată și atribuțiile sunt transferate către nivelul intermediar sau mediu. Uh, Vorbim de administrații autonome, sunt auto, administrații autonome care pot gestiona anumite chestiuni în mod mai eficient. Regionalizarea merge chiar și mai departe. E vorba aici de competențe care sunt conferite anumitor nivele decizionale, competențe legislative, de exemplu, care acum sunt date regiunilor. Regiunile au competențe legislative în prezență, anumite entități acolo care la rândul lor dobândesc noi puteri și atribuțiuni. Dacă ne uităm la PCP, trebuie să înțelegem foarte clar ce înțelegem prin termenul de regiune. Ce înseamnă regiune pentru PCP? Am putea defini, defini această regiune în funcție de bazinul maritim în vedere sau pe tip de pescuit sau pe zonă de pescuit. Putem defini în funcție dacă un stat membru este sau nu un stat costier sau participă la un anumit tip de pescuit în zona respectivă. Există un alt concept juridic pe care l-aș pomeni aici, anume deconcentrare. E vorba de transferul de competențe de la o instituție ierarhic superioară către una ierarhic inferioară, însă în cadrul aceleiași administrații publice. Poate fi acest deconcentrare, poate fi geografic, însă ne referim la aceeași structură administrativă același sistem administrativ, dacă doriți. Deci, ce vrem? regionalizare, descentralizare sau deconcentrare. Și trebuie să spunem lucrurilor pe nume aici. Trecând la a doua parte a prezentării mele, domnule președinte, am să mă refer la protagoniștii implicați. Decentralizare, regionalizare înseamnă o responsabilitate sporită pentru toți participanții la toate nivelurile. Atunci când e vorba de a concepe PGP-ul și de a-l pune în aplicare. Însă nu toți participanții contribuie în mod egal la politica comună de pescuit, mai ales dacă ne uităm la diferitele bazine maritime sau diferite tipuri de zone de pescuit. În anumite cazuri avem interese speciale. Dacă acceptăm această premiză, atunci ar trebui să permitem o cooperare sporită, definită la nivel regional pentru respectivii protagoniști. Nu vrem, desigur că asta se însemnă o renaționalizare sub nicio formă, vrem să creăm un nou organism, un mini-coreper sau un, un grup de lucru. L-am putea numi uh, Comisia Managerială Regională. Și aceasta s-ar putea ocupa de aceste chestiuni specifice din zonele care, care erau anterior atribuția Consiliului Consultativ Regional. Ce membri ar fi acolo, reprezentanții statelor membre, care au interes direct și real în chestiune, și ar putea fi reprezentanții altor state membre care participă în alte moduri și, de asemenea, alți, alți protagoniști care ar putea apăra anumite interese acolo. Comisia Europeană ar putea participa, eventual să aibă dreptul de a vorbi, dar să nu aibă dreptul de vot ceea ce privește acest comitet managerial regional ar trebui să fie autonom, să lucreze pe baza propunerilor trimise de comisie sau la solicitarea Consiliului Consultativ, ar lua o decizie, o decizie care avea un, un rol de aviz adoptat de organismul respectiv, adoptat de Comitetul Regional de Management. Vor exista proceduri obligatorii de raportare, evident, și acest uh, comitet sau comisie a trebuit să aibă în vedere și avizele altor organizații, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social și așa mai departe. Ceea ce privește procedura legislativă, câteva cuvinte doar, am putea avea o procedură generală și una specială. Să mă refer la cea generală, în primul rând. Cred că trebuie spuse foarte clar care este atribuția exclusivă a Consiliului. Comisia Regională de Management adoptă un aviz pe baza avizelor prezentate. Și aici mă refer la articolul 238 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și avizul respectiv urmează să fie trimis Consiliului în conformitate cu practica actuală pentru Coreper. Însă, dacă există anumite chestiuni care impun recursul la o altă procedură legislativă și sunt pe care să închei, domnule președinte, vom putea recurge la un mecanism relativ similar, participarea ECOSOC, participarea Comisiei pentru Afaceri Regionale și, evident, a Parlamentului European la momentul oportun în cadrul procedurii. Ar mai putea exista și o procedură specială necesară în acele cazuri în care, de exemplu, am putea avea de face cu planurile multianuale. Asta ar fi o ocazie pentru comisiile regionale să adopte periodic măsuri care ar explica, de exemplu, anumite chestiuni, măsuri de conservare, ce tipuri de nave trebuie să aibă în vedere. În concluzie, reforma PCP este o provocare pentru că vrem să îmbinăm aici în mod eficient reprezentarea generală, Uniunea Europeană, cu cea teritorială. Și aici mă refer la statele și regiunile implicate și de asemenea dorim să lăsăm loc pentru participarea organizațiilor societății civile. Deci dacă dorim să regionalizăm aceste chestiuni, noi trebuie să definim ce înțelegem noi prin regiune. Statele membre vor fi implicate direct în contextul tuturor acestor regiuni și vor spori cooperarea cu acestea. Prin urmare, împreună cu consiliile consultative regionale create pentru a evalua fiecare caz, de, situația de la caz la caz, pe lângă acestea vom crea și aceste comitete regionale de management care vor reprezenta interesele reale ale industriei, ale sectorului. Și acestea vor coopera constructiv pentru a duce lucrurile mai departe în cadrul Uniunii Europene. Vă mulțumim, domnule profesor Sobrino. A fost o prezentare într-adevăr interesantă. Următorul vorbitor este domnul Juan Manuel Trujillo, președintele secțiunii pescuit al Federației Europene a muncitorilor din transporturi. Domnule Trujillo, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Parlamentar pentru pescuit. Dați-mi voie să vă mulțumesc că ne-ați invitat aici și ne-ați dat posibilitatea să ne exprimăm punctul de vedere în această chestiune vitală a regionalizării PCP-ului. Mai ales atunci când e vorba de protagoniști implicați în această PCP regionalizată. Mă numesc Juan Manuel Trujillo, sunt președintele secțiunii pescuit a ETF, care este Federația Europeană a muncitorilor din transportul. E o federație sindicală care reprezintă 341 de sindicate și mai bine de 2 milioane și jumătate de angajați din sectorul transporturilor și a pescuitului din 41 de țări europene. Noi reprezentăm aici interesele eh, celor care lucrează ca pescari cu un contract de muncă, angajați ca pescari. De la început, <clears throat> Regionalizarea a fost prezentată și salutată de majoritatea părților interesante ca fiind unul dintre cele mai inovatoare aspecte uh, care ar trebui să fie traduse în viață, în realitate, de această reformă. Este perceput de noi ca un mod, un mod rațional de a conferi anumite puteri decizionale celor care trebuie să aplice regulile și să monitorizeze punerea în aplicare acestora. Totuși, în etapa actuală este foarte greu să estimăm cum regionalizarea va afecta guvernanța zonelor de pescuit. Deoarece propunerile comisiei nu sunt foarte detaliate regionalizarea rămâne deocamdată mai curând o idee decât un plan concret. Dacă la începutul dezbaterii ideea era de a oferi un rol decizional Uh, Consiliul Consultative Regionale și de a extinde participarea acestora la statele membre, mai târziu am aflat că extinderea rolului acestor consilii consultative nu se aliniază regulilor din tratat și că regionalizarea va fi în termeni concreți mult mai limitată decât se avea în vedere inițial. Deși încă nu este foarte clar în ce mod conceptul de regionalizare urmează să fie pus în aplicare în termeni practici, în opinia noastră, regionalizarea sau descentralizarea procedurilor decizionale ar trebui să treacă printr-un proces minuțios de evaluare, nu atunci când e vorba de, doar de procedurile decizionale și de consiliere, dar și atunci când e vorba de protagoniștii care urmează să participe la acest proces și, de asemenea, fără a scăpa din vedere modul în care aceștia vor participa concret. Documentul oficial privind regionalizarea publicată recent de Comisia Europeană nu spune foarte multe despre care actori anume, protagoniști anume, vor fi implicați și vorbește în termen general despre pescare, alți protagoniști interesanți și consilii consultative. Deci, în primul rând, procesul legislativ actual ar trebui să clarifice acest aspect. Consiliile consultative vor avea exclusivitatea acestui proces de consiliere, dacă nu, care alte părți interesate urmează să fie implicate, gândindu-ne că, în general, aceste consilii consultative ar trebui să implice toți protagoniștii relevanți. Ar trebui să, să fie asigurat aici un mecanism echilibrat care să facă în așa fel încât toate părțile vor avea posibilitatea să-și exprime punctul de vedere. Pentru noi este esențial ca angajații prin sindicatele care îi reprezintă să fie recunoscuți ca având un rol primordial în procesul consultativ. Uniunea noastră are intenția de a continua să reprezinte acești angajați în consiliile consultative pentru a optimiza utilizarea resurselor și pentru a transmite mesajul acestora, evitând o fragmentare inutilă a reprezentării intereselor angajaților. În ceea ce privește consiliile consultative, trebuie să învățăm din experiența consiliilor consultative regionale. Structura acestor noi consilii consultative ar trebui să fie concepută în funcție de regiunea sau zona în care operează numărul și natura participanților ar putea varia de la un consiliu la altul. De exemplu, anumite consilii vor avea o reprezentanță, vor reprezenta mai multe state și asta trebuie să fie avut în vedere atunci când stabilim numărul de membri care au un loc cu drepturi de pline în uh, organismele administrative. Ar trebui să se verifice și uh, caracterul reprezentativ sau împuternicirile uh, pe care le au cei care participă în structura acestor corpuri consultative. Trebuie să ne asigurăm că acestea, într-adevăr, reprezintă și au un mandat să vorbească în numele unui grup de interese. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că o structură similară ACFA trebuie să rămână în funcțiune. resursele trebuie să fie alocate prin MFF pentru a ne asigura că toți cei care au un interes legitim au posibilitatea de, accesa, de, a, de a avea acces la procedura consultativă și să, de, a, de a contribui la aceasta. participarea la acest proces de consultare poate fi costisitor pentru protagoniștii implicați, mai ales când e vorba de organisme centrale care trebuie să coordoneze puncte de vedere al mai multor uh, membri. Prin urmare, ar fi oportună introducerea unui fel de subvenții similară cu cea oferită membrilor ACFA în prezent. Și asta ar face posibilă organizarea unor dezbateri interne uh, în pregătirea participării la procesul consultativ. Ar trebui încă o dată să păstrăm structuri de acest gen, pentru că doar aici principalele ramuri industriale, industria prelucrătoare și din sectorul comercializării reprezintă la oaltă aceste interese o astfel de dezbatere implicând atât de multe părți este deosebit de relevantă pentru sectorul pescuitului. Nu mai am mult timp la dispoziție, am să mă opresc aici prin urmare, însă mai târziu am să vă răspund la orice întrebări ați putea avea. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Președintele, mulțumim foarte mult. Dăm acum cuvântul următorului oaspet, domnul Victor Badiola După cum spuneam, Dumnezeu este președintele Consiliului Consultativ Regional pentru zona de sud-vest și reprezintă consiliile consultative regionale. Aveți cuvântul. Documentul și unul consensuado. Mulțumesc foarte mult. Am să vă prezint documentele. Unul dintre ele a fost convenit de noi, iar la celălalt, uh, cred că e vorba de un uh, document de interes general pentru toată lumea. În uh, ceea ce privește consiliile consultative regionale, eu vă mulțumesc în numele tuturor pentru că ne-ați invitat să vorbim despre politica comună de pescuit și reforma sa. Există șapte astfel de consilii consultative regionale, cinci dintre ele pentru Baltic, Marea Nordului, Um, și trei în Marea Mediterană. Una dintre ele se referă la um, specii, speciile pelagice și uh, restul se referă la specii marine. În general, um, domeniile de pescuit depășesc cu mult uh, sfera apelor europene, de aceea consiliile noastre de multe ori uh, stabilesc contacte și cooperări cu instituții similare internaționale. Mai târziu vă voi prezenta și uh, câteva păreri divergente în ceea ce privește uh, Consiliile Consultative Regionale ce se ocupă de speciile pelagice. Câțiva dintre colegii mei uh, președinți de ICR-uri participă de CCR-uri participă la această audiere în calitate de observatori. Uh, acea uh, carte verde privind reforma CPC nu atinge uh, problemele fundamentale cu care ne confruntăm. De, de aceea noi credem că PCP nu a uh, rezolvat problemele de mediu, probleme sociale sau economice cu care ne confruntăm. Sigur, situația s-a îmbunătățit pentru anumite stocuri, dar Comisia însă și-a recunoscut că unul din principalele motive pentru aceste neajunsuri îl reprezintă procesul de luare a deciziilor de sus în jos, centralizat și care se bazează prea mult pe macro-administrare uh, din partea Uniunii Europene. Acum ne confruntăm cu ocazia unică de a pune capăt acestei situații, pe care am putea să o numim nefuncțională sau disfuncțională. Uh, e momentul să avem o atitudine ambițioasă împreună și să admitem că acest sistem de comandă și control nu a fost eficient. Trebuie o abordare mai participativă, mai activă, trebuie implicați toți actorii uh, din uh, acest sector în conformitate cu principiile bunei guvernanțe și a transparenței în luarea deciziilor. Deciziile trebuie să fie, nivelul luării deciziilor trebuie să fie mai apropiat de nivelul local, uh, iar o reglementare minimală este cheia adaptării politicilor de pescuit specificului local. Comisia, documentul Comisiei privind regionalizarea avansat, avansat în uh, decembrie a făcut un rezumat, a, a trasat uh, o imagine destul de vagă a Uh, rolului uh, CCR-urilor în viitoarea politică comună de pescuit. Natura generală, generalistă a acestui document ne-a surprins și a arătat că nu există deocamdată propuneri concrete sau definiții în legătură cu modalitatea de reformă a PCP. Acum uh, ne revine rolul să definim acest proces convenit pentru a ajunge la un sistem descentralizat. Acest lucru presupune angajament din partea tuturor părților implicate, state membre, instituții europene, lumea științifică, ONG-urile și toți ceilalți actori implicați trebuie să lucreze împreună la formularea de propuneri care să fie în conformitate cu principiile generale adoptate la nivel european pentru a ne asigura că uh, pescuitul este unul durabil și că este administrat în mod corespunzător. Iată deci că CCR-urile devin un forum, forum important de uh, schimb de informații și de luare a deciziilor la nivel regional în ceea ce privește pescuitul pe specii de pești. Noi avem înțelegem foarte bine uh, interacțiunea dintre pescuit și celelalte sectoare industriale conexe. De aceea vrem să fim o interfață între Comisia Europeană, Consiliul uh, European și uh, Consiliul Uniunii Europene, Parlament și acest uh, sector industrial. Avem o foarte bună colaborare cu lumea științifică și suntem parte integrantă din numeroase proiecte europene. Ceea ce s-a făcut însă până acum este doar începutul unei călătorii. Avem un drum uh, lung înainte, dar deja putem număra o serie de succese. Totul este să avem un concept foarte clar al rolului pe care aceste viitoare uh, consilii uh, consultative îl vor juca. Nu în ultimul rând, trebuie să înțelegem că aceste politici, deși au fost uh, proiectate pe baza legislației europene, s-au uh, pus în aplicare în uh, baza unor mecanisme ce țin de legislațiile naționale și de specificul național din fiecare stat membru. Ele funcționează în mod diferit uh, pentru a atinge uh, obiectivele fixate în cea mai eficientă măsură. Asta permite CCR-urilor să aibă puncte de vedere diferite în legătură cu ceea ce se întâmplă în prezent în sectorul pescuitului și în legătură cu reforma PCP. Succesul acestor consilii consultative depinde de cei care iau deciziile în acest domeniu, de lumea științifică și de uh, actorii implicați în pescuit. Cele șapte CCR-uri pe care le prezint astăzi aici ar dori ca următoarele probleme să fie incluse în reforma PCP 1, proces de decizie mai transparent și mai descentralizat. Contextul regional este unul semnificativ și abordarea descentralizată trebuie să țină cont de caracterul specific al anumitor uh, zone de pescuit. Noi recunoaștem uh, eficiența acestor organisme, că eficiența noastră ca organisme consultative depinde de uh, rezultatele obținute de pescari. Pe de altă parte, depinde și de pescari dacă uh, sunt sau nu dispuși să ne asculte sfaturile. Uh, depindem în activitatea noastră de felul în care uh, Uniunea Europeană va organiza activitatea noastră pe viitor. Șase dintre CCR-uri susțin în mod entuziast uh, reformarea PCP bazată pe rezultate Iar această reformă poate fi realizată numai stabilind criterii comune la nivel european, care să fie dezvoltate ulterior, elaborate ulterior de către uh, comitete de management uh, la nivel de bazine maritime, de zone de pescuit. Ar trebui să se ființeze un nou uh, sistem de decizie la nivel legislativ și toate asta ar însemna că întregul proces ar trebui să fie unul novator pentru a dezvolta un model modern, novator de uh, administrarea sectorului pescuit, uh, care să țină cont de abordarea ecologică, de randamentul maxim uh, sustenabil și așa mai uh, departe, de toate uh, criteriile pe care le-am definit anterior. Decentralizarea nu trebuie să presupună o complicare a procedurilor, o îngreunare a sarcinii administrative, ci o abordare mai transparentă. Deci ca acesta să funcționeze eficient, ar trebui de la început să stabilim o care este rolul fiecărui element din acest uh, proces și care sunt deciziile pe care fiecare dintre acești actori le poate adopta. În cadrul uh, multianual uh, financiar viitor, printre obiectivele sau principalele elemente pe care le stabilesc instituțiile europene, trebuie să se țină cont de foarte multe uh, criterii care trebuie convenite la nivel regional, la nivel uh, zonal. Și trebuie să cooperăm foarte bine între noi, dată fiind natura migratoare a speciilor pelagice. Sectorul pelagic ar trebui să fie um, lăsat în afara <clears throat> procesului de descentralizare. Aceste viitoare consilii consultative ar trebui să aibă pe viitor uh, mandatul de a negocia cu țări terțe, pentru că altfel nu facem decât să adăugăm un nou uh, nivel uh, birocratic. Ne opunem administrării separate a speciilor uh, pelagice sau uh, administrării într-un alt mod a acestor specii. Aceste consilii de consiliere strategică ar trebui să aibă un uh, cuvânt de spus întotdeauna pentru că în calitate de consilii consultative ele reprezintă factorii implicați și pot da avize uh, informate. CCR a avut și până în prezent o participare generoasă și au reunit oameni care reprezintă industria de pescuit, dar și pescuitul la scară mică, artizanal și ONG-urilor și oamenii care lucrează ca observatori uh, ai instituțiilor științifice la nivel național. Rolul nostru în continuare va fi de a furniza rapoarte bazate pe fapte, pe dovezi uh, în legătură cu sectorul pescuit, rapoarte uh, relevante pentru zona, regiunea uh, în care, <clears throat> de care ne ocupăm Rapoartele noastre trebuie recunoscute la uh, nivel european ca reprezentând vocea uh, unică a actorilor din sector și uh, trebuie să țineți cont de faptul că încercăm, atunci când este posibil, să ajungem la consens în rapoartele noastre. Atunci când nu este cazul, reflectăm și pozițiile minoritare. De aceea cred că aceste rapoarte ar trebui să fie recunoscute oficial de către instituțiile europene, mai ales atunci când ele sunt exprimate, exprimă un consens, o unanimitate, Consiliul Comisia, Parlamentul uh, ne oferă feedback în permanență în legătură cu activitatea pe care o desfășurăm și acest tip de feedback este esențial pentru îmbunătățirea funcțională a activității noastre pe viitor. Ar trebui să constituie motivul care să stea la baza încorporării recomandărilor noastre în propunerile uh, legislativă. Nu în ultimul rând, am dorit să vedem clarificarea rolului viitoarelor consilii consultative și felul în care se vor implica ele în uh, punerea în aplicare a inițiativelor Comisiei și a statelor membre. Trebuie să dăm o greutate semnificativă acestor uh, consilii consultative care au, pe lângă funcția de management la nivel regional, și uh, sarcina de a se uh, transforma, de a-și extinde sfera de activitate. Deja am uh, întocmit o serie de propuneri cu privire la îmbunătățirea Uh, activității noastre, a metodelor de lucru. Aceste idei vă stau la dispoziție în documentele de sprijin pe care le-am anexat la raportul uh, pe care îl prezint de astăzi. Noi putem să să intermediem uh, posibile diferențe de vedere dintre mm, autoritățile de la nivel european și industria pescuitului. Vă reamintesc că de cele mai multe ori deciziile noastre, rapoartele noastre se bazează pe unanimitate în ora deciziilor. Și trebuie să definim mai clar, trebuie să recunoaștem mai uh, pe, uh, mai amplu, mai generos uh, rolul acestor consilii consultative. Instituțiile europene, statele membre pot, prin intermediul acestor consilii, să depășească orice constrângeri care ar putea să stea în calea dezvoltării administrației regionale a pescuitului. CCR-urile au nevoie de mai, mult, mai mulți bani, pentru o finanțare crescută pentru a-și îndeplini atribuțiile, sarcinile în cadrul unei politici de pescuit uh, comună reformate. Avem nevoie de o flexibilitate bugetară mai mare această propunere a fost pusă pe masa Comisiei de către uh, rețeaua noastră de consilii de CCR-uri uh, de mai multe ori, în repetate rânduri, am cerut sprijin financiar arătând uh, cum am contribuit prin rapoartele noastre la studiile Comisiei, și de foarte multe ori um, s-a uh, ajuns la aceeași concluzie că avem nevoie de resurse operative mai uh, mari. Uh, resursele deci, financiare trebuie mărite. În prezent, activitățile noastre rezumându-se la anumite componente strategice E nevoie, deci, ca în bugetele europene, în bugetele statelor membre, să existe o mai mare flexibilitate în ceea ce privește CCR-urile. Fondul European pentru Pescuit, Fondul uh, European Maritim ar trebui de asemenea să fie implicat în uh, finanțarea CCR. această toate aceste lucruri ar permite CCR să acceseze diverse proiecte comune în parteneriat cu alte organizații și s-a propus uh, în același sens ca viitorul uh, fond pentru pescuit să aibă o componentă de intervenție rapidă pentru CCR, astfel încât acestea să poată solicita fonduri uh, Uh, atunci când este vorba de priorități ale uh, planului lor de acțiune. Atunci când avem uh, intervenții în sensul reducerii capturilor abandonate sau a capturilor nedorite. Spunem asta în contextul elaborării noului uh, cadru financiar multianual. pentru ca și CCR să fie inclus uh, printre prioritățile de finanțare ale Comisiei cu care noi avem o relație strategică îndelungată și fructuoasă. în care ținem și noi cont de prioritățile de cercetare ale Comisiei. Comisia a stabilit un cadru de cooperare oficială cu CCR-urile și cu celelalte organisme care se ocupă de administrarea sectorului pescuit. Colaborare care funcționează foarte bine, mai ales în ceea ce privește informațiile privind stocurile și revizuirea uh, planurilor multianuale de administrare. Nu, pe măsură ce această activitate continuă, vom continua și noi să culegem informații de natură științifică pentru a putea, uh, pentru a permite viitoarelor CCR-uri să aibă acces la o bază de date de încredere consolidată, științifică, așa cum am arătat și în rapoartele noastre. E foarte important uh, ca acest lucru să aibă loc cât mai curând posibil pentru a ne asigura că toți actorii implicați în elaborarea de consultări, de uh, recomandări sunt consultați acest proces uh, va încuraja și conformitatea în rândul utilizatorilor și uh, va duce ca prin intermediul CCR-urilor uh, Consiliile, deci, consiliile consultative să rămână o componentă fundamentală a acestui lanț de administrare. Activitatea noastră s-a dezvoltat semnificativ din, uh, de la introducerea uh, acestui concept în uh, ultima reformă a PCP și ne-am afirmat ca un forum de discuții, de discuții constructive, schimb de informații și așa mai departe. Deci avem nevoie de resurse adecvate, avem nevoie de bani. Avem nevoie ca banii să vină de o manieră flexibilă, astfel încât să ne permită să funcționăm în condiții optime. Este o provocare, știu, uh, punerea în practică acestei idei uh, este dificilă. Și acum, dacă îmi permiteți, în scurtul timp pe care îl mai am la dispoziție, mai puțin de șapte minute, o să vorbesc despre diferitele CCR-uri. Marea Baltică. Marea Baltică va juca un uh, rol foarte important în uh, viitorul uh, pescuitului european. Administrarea acestei zone poate fi făcută la modul foarte practic și se poate, uh, se pot elabora soluții specifice în funcție de condițiile specifice de aici. Balfish este o organizație regională specifică în care suntem și noi uh, membri și care se ocupă de administrarea acestui bazin de pescuit. Balfish poate să reprezinte toți actorii implicați. Para los órganos și ar putea oferi consiliere din această regiune uh, decidenților uh, de la nivel european. Și ar putea avea acorduri cu statele riverane Balticii sau cu alte state din vecinătate. Va exista o întâlnire Balfeș în mai. Regionalizarea va fi primul punct pe agenda. și există un plan de dezvoltare clar pe baza uh, acțiunilor Barfish uh, în legătură cu cum putem să ne dezvoltăm mai departe. În ce privește Marea Nordului, aici uh, ne avem de-a face cu un, un sistem foarte puternic de comandă și control. Oamenii consideră însă că managementul Mării Nordului este prea centralizat, nu suficient de flexibil și de aceea consideră că sistemul actual nu a funcționat uh, suficient de bine. Orice nou sistem ar trebui să fie mai descentralizat și mai apropiat de nivelul uh, membrilor. Cum se va face acest lucru? Asta rămâne de hotărât la nivelul statelor membre și în comitetele regionale într-un proces cât mai transparent și cu un angajament total din partea actorilor implicați pentru a îndeplini Uh, scopurile principale. Cred că aceasta este modalitatea prin care putem da o perspectivă autentică regională în conformitate cu standardele în domeniu. În ce privește pescuitul pe, term, pe distanță mare, uh, consuma, uh, pescarii, operatorii trebuie să mai negocieze între ei pentru a se asigura că avem un pescuit responsabil, sustenabil și să se creeze o alianță cât mai puternică. Trebuie să existe un mecanism care să țină seama de interesele acestor uh, pescari în negocierea acordurilor uh, de pescuit. Pentru zona mediteraneană, lipsa de cadru de negociere face foarte dificil să se ducă schimbările prevăzute de reformă pentru a îndeplini nevoile specifice Mediteranei. Trebuie să facem acest lucru și acest lucru să respecte scopurile generale. Cred că zona Mediteranei n-ar putea permite acest lucru pentru a rezolva nevoile specifice și asta se aplică peste tot. zona de sud uh, ne uităm la o implementare rapidă prin uh, intermediul uh, echipelor de management create pentru a îndeplini sarcini specifice, limitat la maxim 10 oameni. Aceste grupuri sunt 10 din partea organizației, 10 oameni de știință și 10 din statele membre. Aceste echipe fost reprezentată de un reprezentant al Comisiei. Aceste grupuri au permis îmbunătățirea uh, situației uh, în cazul în care Comisia a ținut părțile implicate la distanță, să spunem așa, doar cerând anumite rapoarte. Asta ne duce la o abordare orizontală colectivă care ne permite să avem scopuri comune, acțiuni comune pentru a îmbunătăți implementarea și, de asemenea, gradul de acceptare și coerența și împărtășirea resurselor științifice și umane. Mai aveam 12 pagini, domnule președinte, am vorbit cât mai rapid și pentru a explica tuturor, vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Badiola. Cred că ați depășit recordul mondial în Parlament. Ați vorbit 29 de minute și 30 de secunde. Nimeni n-a primit atâta timp de vorbire, așadar vă felicit. După aceste prezentări, aș dori să deschid dezbaterea, să dau cuvântul membrilor comisiei. Domnul Pagi, cred că a fost primul pe lista vorbitorilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult tuturor invitațiilor care au participat la această audiere și care ne-au prezentat opiniilor privind regionalizarea politicii de pescuit, opinii foarte importante. Și avea câteva întrebări. Prima este adresată domnului O'Riordan. Ați spus că ce trebuia să fie la baza regionalizării este nevoia de a stabili diferitele segmente de pescuit, sectoare de pescuit, care provenea din pescuitul de scară mică. Ați putea defini acest uh, pescuit uh, de mici de dimensiuni, care e definiția? Ne puteți prezenta o definiție concretă sau cel puțin să ne indicați ce criterii ar trebui implementate pentru a defini acest uh, pescuit de mici dimensiuni? Apoi întrebarea domnului Schomburg, care a vorbit despre necesitatea regionalizării în contextul problematicii Mării Baltice și, prin urmare, a pus în special accentul asupra stocurilor și a criticat uh, Comisia Europeană și politica comună de pescuit actuală. Puteți să ne spuneți de ce aveți o opinie atât de critică și în fiecare ultima întrebare, domnul Vadiola, aș vorbi aici de Comitetul Consultativ Regional. Intervenția noastră a fost foarte lungă și foarte detaliată. Ați vorbit de valoarea situației actuale. Vreau să știu dacă consul, comitetele consultative uh, regionale sunt uh, gata pentru a participa la crearea unei noi politici uh, comune de pescuit. Aceste comitete regionale sunt astăzi implicate într-un proces care trebuie să ducă și la responsabilitatea începește politicile propuse. Vreau să știu dacă ele sunt capabile să facă fața acestei uh, provocări. Mulțumesc, doamna Ionda. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc tuturor participanților pentru că că și-au prezentat opiniile. E un proces consultativ. În ce privește uh, din Sud, am avut unele contacte, suntem de acord complet cu poziția exprimată de vorbitori și de faptul că există prea multă centralizare în acest moment. Suntem de acord că trebuie să avem mai multe consultări și asta să fie baz- o consultare bazată pe management. Ar fi o indicație de bună guvernare. Ceea ce spunea vechiul meu profesor, domnul Sabrina, de la Universitatea La Corunia. Dacă îmi permiteți, aș vrea să-mi exprim acordul față de această nevoie de a examina descentralizarea din punct de vedere al pescuitului artizanal. Cred că este un lucru important și cred că ar trebui să fie văzut în uh, legătură cu lipsa de indicatori uh, economici, uh, biologici, sociali. Aceștia par să lipsească și cum spunea domnul Trujillo, avem niște limite. Dacă vrem să avem o abordare mai bună față de centralizare, avem nevoie de asta. Și apoi, în comentariu final aș vrea să îmi exprim punctul de vedere privind resursele. Avem nevoie de mai multe resurse. Nu poți să faci consultații, consultări și să iei măsuri practice privind stocurile. Nu poți să faci nimic dacă nu ai resurse. Prin urmare, acesta e un lucru foarte important și majoritatea participanților au spus acest lucru. Trebuie să ne, ne uităm către Uh, descentralizare din toate punctele de vedere, mediu, stocuri, uh, uh, ecologic, social. Trebuie să avem sustenabilitate așadar la toate nivelele. Asta e important și pentru mediu și pentru știință, dacă vreți, și sigur și pentru economia locală. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Miranda, ne președinte, doamna Conar. Da, mulțumesc, uh, spune doamna Fraga. Mulțumesc tuturor vorbitorilor de la această audiere, pentru că ea ne oferă noi posibilități uh, în legătură cu regionalizarea politicii. Am ascultat cu atenție. Mulți au spus că propunerea Comisiei nu este complet convingătoare și nici Parlamentul n-a fost uh, convins, pentru că noi am considerat că din anumite puncte de vedere ar fi vorba de o renaționalizare, uh, impactul asupra uh, statelor membre și așa mai departe. Domnul Variola a vorbit despre asta și a respins acest aspect și trebuie să avem consens și asta mi se pare complet logic. Nu vrem măsuri discriminatoare împotriva anumitor flote și așa mai departe. Mi se pare că s-a văzut foarte clar că trebuie să avem o bază, o premisă, un punct de pornire. Știm ce nu vrem. Nu vrem uh, tocmai ceea ce s-a spus mai devreme. În uh, ce privește procedurile, avem nevoie de mai multă descentralizare, regionalizare, cum vreți să-i spuneți. Din acest punct de vedere, do- mi-aș dori ca toți să putem să fim de acord cu poziția domnului Sobrino. Cred că ce a spus domnia sa, eu înțeleg poziția și sper ca serviciile juridice să înțeleagă. Ne-a dat o uh, analiză juridică și asta ne-ar permite să avem o mai bună regionalizare și descentralizare, dar încă o dată eu nu sunt expert juridic, dar înțeleg că Asta se permite uh, în tratate, deci respectă tratatele. Și asta înseamnă că noi am subliniat o procedură pe care o putem urmări și pe care, o, care ar putea fi utilă din punct de vedere al activității noastre viitoare. Uh, suplimentar, cred că pozițiile domnului Bariola în raxurilor și indicația dată de domnul Sobrino, mi se pare că acestea două sunt perfect compatibile și pot fi văzute împreună și merg practic în aceeași direcție. La multe coreperuri, la nivel al Consiliului și toată procedura. Cu implicarea Parlamentului, procedură legislativă ordinară. În acest uh, <coughs> moment, aș vrea ca și Comisia să salută această propunere și, de asemenea, serviciile juridice. Aș vrea să știu ce părere au. În viitor, ar fi posibil ca ei să fie de acord cu această poziție că se spună că se respectă tratatele, să confirme acest, acest lucru. Am avut opinia domnului uh, Sabrino, sunt de acord cu asta și cu domnul Bariola. Înțelegem uh, uh, ce rol trebuie să joace fiecare și, domnule Boriola, la comentariul dumneavoastră, nu știu dacă v-am înțeles corect, dar compoziția grupului se va schimba și ea sau poate vom include științ, oameni de știință și să-i implicăm complet. Oricum ar fi, sunt complet de acord cu domnul Varela și cu ce a spus. Trebuie să avem o procedură obligatorie și, așa cum se indică în raport, Trebuie să avem o recunoaștere formală și iar la sfârșit, până la urmă, dacă propunerile RAX vor fi modificate în procedura de luare a decizii, acest lucru ar trebui să fie uh, motivat. Și cred că asta este tot ce am vrut să spun, doamna președinte. Discuțiile au fost foarte interesante și vreau să îmi exprim acordul cu domnul Bariola și domnul Padrino. În special, cred că este un plan pe care îl putem urma. Uh, un singur comentariu. Aș vrea să știu care e poziția Comisiei. Comisia nu spune niciodată nimic. Vreau să aud ce au ei de spus și, de asemenea, serviciile noastre juridice, pentru că mi se pare foarte important acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă scuzați că a trebuit să ies puțin. În timpul unei discuții foarte importante, dar uh, am avut un dialog tripartit la care trebuia să particip neapărat. Aș vrea să subliniez și câteva chestiuni pe care le-a subliniat Carmen Fraga. Cred că toți suntem de acord cu regionalizarea. Toți uh, ne uităm la propunerea Comisiei cu interes. Comisia ne-a cerut să avem soluții mai bune și acum avem uh, o serie de oameni uh, alături de noi care ne pot ajuta să facem contribuții specifice la regionalizare. Toți dorim regionalizarea Uh, aceste grupuri RAX au fost create în 2002 și ele sunt baza regionalizării pe care am vrea să o vedem continuând. Și atunci, uh, preocuparea mea, sau nu știu cum să-i spun, interesul meu, să zicem, este cum pot uh, raxurile ele însele să îndeplinească noi responsabilități în cadrul PCC care acum va fi uh, regionalizată. Ce schimbări, cu alte cuvinte, ce schimbări vor fi în procedurile operaționale? Ce fel de responsabilități cred ei că pot lua, că își pot asuma în cadrul regionalizării? Deci aș vrea să văd ce idei uh, au invitații noștri. De asemenea, în grupurile actuale, în formatul lor, cum cred ele că pot ajuta la procesul de regionalizare? Fără schimbare e posibil? Unii oameni spun că sunt prea heterogene, prea diverse și diferite uh, ca să îndeplinească această sarcină. Deci, nu știu, în acest moment avem o multiplicare de structuri peste tot și totuși este adevărat că va trebui să regândim modul în care funcționează aceste grupuri. Nu? De asemenea, la Maastricht am vorbit despre buna guvernare și guvernarea multinivel. dar uh, nu doar pentru sectorul de pescuit. Asta e un mesaj general și o, o orientare de politică generală, ca să ne asigurăm că comunitățile, toate comunitățile în general, sunt mai apropiate de procesul de luare a deciziilor, nu doar uh, pescuitul. E un model uh, general care acum a fost, care acum este implementat peste tot nu doar în ce privește pescuitul. Deci, întrebarea este ce dificultăți și provocări vor avea aceste reacții în guvernarea multinivel? Asta este guvernanța multinivel, o altă întrebare așadar. Mulțumesc foarte mult. Nu cred că mai sunt multe întrebări. Așadar, acum o să dau din nou cuvântul uh, oaspeților noștri indiferent în ce ordine doresc ei să intervină și să răspundă la diversele întrebări. Începem cu domnul Variola? Antes, si, si quiere, le damos... Nu, mă scuzați, înainte de a începe, domnul Variola, poate vrea Comisia să vorbească? E cineva de la serviciile Comisiei Europene? Ernesto, vrei să iei cuvântul? Și apoi o să ascultăm și opinia serviciilor juridice. Așadar, mai întâi Ernesto. Președinte, devo confesar că... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să mărturisesc că lucrurile sunt uh, oarecum noi pentru mine. De regulă aud că cei de la comisie greșesc în, în tot ceea ce fac. Acum ni se spune că nu facem nimic. E nou, după cum ziceam. Comisia a examinat propunerile, a examinat procedura, <clears throat> toate aceste mecanisme care ar duce la considerarea corpului decizional la nivel regional, într-un mod limitat pentru anumite state, nu mai am examinat aceste propuneri și toate modelele pe care le-am examinat au fost considerate de serviciul juridic ca nefiind compatibile cu tratatul. Asta nu înseamnă că renunțăm complet la demers. Însă trebuie să vă prezentăm o serie de concluzii. Domnul profesor Sabrin s-a referit la acest aspect, dar nu numai domnia sa. Există anumite organizații, s-au spus, s-a spus, grupuri de lucru, mini-consilii, mini-corepere, am auzit toate aceste lucruri, și sunt două probleme principale aici. Una este o problemă instituțională. Ideile prezentate sunt interesate, dar care va fi rolul Parlamentului European, mă întreb. S-a vorbit de mini-corepere, despre grupuri de lucru, de 10 persoane cu participarea comisiei, am auzit toate aceste idei însă n-am auzit mare lucru despre posibilă implicarea Parlamentului European, uh, participarea acestea în oricare dintre aceste mecanisme descentralizate. Eventual, cei care au prezentat aceste propuneri să ne clarifice puțin și problema participării Parlamentului. În al doilea rând, crearea acestor sisteme decizionale, dacă ideea e de a le oficializa, atunci uh, ne confruntăm cu două probleme. Uh, dacă vrem să avem un sistem de mini-coreper, cum vom uh, lua în considerație punct de vedere pelagic. Se va spune că nu vrem să regionalizăm asta pentru că e o chestiune specifică, vrem să facem în cooperare cu țările terțe și atunci cum rezolvăm această problemă? Deci în momentul în care se concepe un model, trebuie să avem în vedere toate ramificațiile posibile. Un alt element deosebit de important, atunci când e vorba de a crea grupuri de lucru sau de structuri, structuri limitate, structuri la care se participe doar câțiva stat, câteva state membre. În acest caz, Comisia a desfășurat o serie de contacte, a avut o serie de contacte cu statele membre. Însă, aici există o limitare considerabilă pentru că nu trebuie să adăugăm la povara administrativă existentă. Domnul Badiola a și spus că nu dorește structuri noi și mai complexe. Nici noi nu vrem structuri noi și mai complexe. În ultimă instanță trebuie să nu uităm că regionalizarea e de, dorită, de, de dorit pentru că vrem să descentralizăm, pentru că vrem să ne asigurăm că, într-adevăr, <clears throat> deciziile se iau într-un mod mai simplu. În multe ori deciziile din Bruxelles sunt mult prea complicate. Asta e punctul de plecare. Însă, vorbim de crearea unor organisme intermediare dacă nu le înlocuim pe cele vechi, atunci noile organisme nu sunt o soluție. Nu spun nimeni că se va desința Comisia se va desința Consiliile Consultative Regionale sau că se va, se va Parlamentul și Consiliul. Nici acestea nu se dispară. Deci avem o politică complexă. Care e soluția? Să mai adăugăm niște niveluri de administrare? Cred că nu putem face așa ceva. Este să ne gândim foarte, foarte bine la ce vrem să facem. Sigur, regionalizarea trebuie să aibă ideea de simplificare la bază. Dacă e vorba să adăugăm noi organisme oficiale sau nu care vor participa la proceduri, atunci ne putem întreba, mai simplificăm ceva sau realizăm tocmai contrariul. De asemenea, e important să ne gândim la rolurile Consiliului Consultative Regionale, mi-am însușit propunerile făcute de vorbitori și sunt acolo multe idei bune multe idei privind aceste consilii consultative și, într-adevăr, Comisia este pe cale de a redacta un document în acest sens și îl vom prezenta Parlamentului și Consiliului și Consiliul Consultative Regionale. Un document referitor tocmai la spusele domnului Variola, și anume rolul consultativ al acestor organisme și noul rol al acestora. Suntem de acord cu această propunere și lucrăm la acest document în prezent. La momentul oportun vom, ne vom întoarce la discutarea acestor chestiuni. S-a vorbit despre prioritizare, cercetare, activități de cercetare, desfășurarea aceste organisme, relații strategice, toate aceste idei sunt binevenite. Apoi, în materie de finanțare, finanțare transnațională prin Fondul European, sigur, Putem discuta și aceste idei, categoric. Însă, domnule președinte, aș avea un comentariu cu voia dumneavoastră. Această dezbatere, și nu numai aceasta, ci toate dezbaterile pe care le-am făcut pe marginea regionalizării, tind să se învârtă în jurul unei contradicții. Pe de parte, toată lumea spune că ar trebui să evităm o abordare holistică. Nu vrem ca deciziile să fie prea centralizate, nu vrem să avem un singur model aplicabil tuturor situațiilor sau regiunilor. Nu vrem așa ceva. Însă, apoi discutăm modele de punere în aplicare pentru regionalizare și primul lucru care se cere aici este să se specifice natura procedurii, rolurile clare ale fiecărui protagonist, cine ce spune când și așa mai departe. Nu e o contradicție aici. Vrem să ne îndepărtăm de microgestiune și practic ni se cere să microgestionăm aplicarea acestei proceduri. Aici mi se pare că există o contradicție. În ceea ce privește scageracul, regionalizarea. Dacă regionalizarea și traducerea în ceva, în termeni concreți, am, am avea exemplul Skageracului. Skageracul merge mai departe nu pentru că cineva de la comisie le-a spus lui X, Y și Z să facă ceva, nu pentru că le-am dat instrucțiuni. Nu, acolo lucrurile merg înainte pentru că statele membre și o țară terță și-au asumat inițiativa. Au avut inițiativa, au voința politică de ajunge la acord în acest sens. Și când se întâmplă așa ceva, atunci Comisia participă și își îndeplinește rolul. Aceasta este abordarea pe care ar trebui să o urmăm. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Foarte bine atunci. Serviciile juridice, dacă doresc să răspundă la întrebările auzite până acum, doar o observație pentru comisie. Nu e doar o întrebare pusă de doamna Fraga, ci e ceva ce a reieșit clar din dezbaterea de astăzi. Serviciul juridic... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să dau câteva răspunsuri la preocupări exprimate de doamna Fraga în legătură cu aceste mini-coreperuri, la prima vedere trebuie să vă atrag atenția, domnule președinte, că ne-ați cerut un aviz juridic uh, ieri și noi lucrăm la acest aviz juridic deja. Pentru moment, tot ce vă voi spune se află sub rezerva formulării acestui aviz al cărui uh, care va apărea în termenul uh, stabilit. De pe, de pe acum aș putea să vă spun că, că în materie de regionalizare, din punct de vedere juridic, este bine să distingem două uh, orientări care nu se exclud reciproc. Există, pe de o parte, o regionalizare mai mult sau mai puțin în uh, liniile exprimate în propunerea comisiei și care au ca temei juridic articolul 2 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care autorizează statele membre să își exercite anumite competențe care în sine sunt competențe exclusive ale Uniunii, precum uh, pescuitul, dar pe care Uniunea le deleagă statelor membre. în locul Uniunii Europene. Această arhitectură presupune că Uniunea Europeană nu poate să ia ca interlocutori decât statele membre pentru că Uniunea, conform termenilor expliciți ai tratatului, cedează competențe unei alte entități prin intermediul formulării tratatului, deci articolului 2. Din păcate, Uniunea nu are mijloace de a ceda competențele sale mai jos de nivelul unui stat membru direct. Asta este, uh, un, asta e un aspect uh, pe care propunerea Comisiei l-a luat în uh, considerare și a respectat acest uh, principiu. Autorizarea statelor membre de a exersa competențe care, în principiu, aparțin Uniunii în virtutea competențelor exclusive numărate în tratat. Deci, așa cum vă spuneam, nu putem să ne adresăm direct unor entități mai mici decât statele membre, iar legislația Uniunii nu creează un model de unitate decizională, de organism care ia decizii în numele Uniunii care să funcționeze în sânul statelor membre. Deci se exclude această posibilitate de mini-coreper. Am să revin însă la această idee. Asta nu înseamnă că organismele de acest fel nu pot exista, însă ele nu pot fi acreditate direct de către Uniunea Europeană. Asta este ideea. Pentru că, așa cum spunea și domnul Penaslada, nu există vreun mijloc de a integra aceste mini-corepere în care se participă doar guvernele anumitor state membre, și anume celor care au ieșire la mare, în uh, structurile decizionale ale Uniunii. În primul rând, deci, uh, autorizarea de exercitarea competențelor Uniunii se poate acorda numai statelor membre. Și acum a doua parte, pe care am mai evocată nu se exclude această autorizare a statelor membre, vă spuneam, de a exercita competențele Uniunii și nu se exclude coexistența unei, unui alt sistem de regionalizare care s-ar raporta mai degrabă la moduri existente de administrarea PCP direct de către Uniune, dar în cadrul acestei gestiuni directe putem vorbi de o micro gestiune, administrare, astfel încât în combinație cu competențele acordate statelor membre, de exemplu, în uh, ceea ce privește elaborarea planurilor plurianuale, a măsurilor tehnice și așa mai departe, cum spune și Comisia în propunerea sa, alte competențe sunt rezervate la nivelul Uniunii și în acest context se angajează din ce în ce mai direct în cadrul unei structuri consolidate a părților interesate precum un uh, comitet uh, tehnic și uh, științific comun, dar în această a doua optică este vorba de un exercițiu direct al de o exercitare directă a competențelor Uniunii de către Uniune direct. În practică, aceasta s-ar traduce prin intermediul comisiei însărcinate cu punerea în aplicare a politicilor, însă cu o luare în considerare uh, mai generoasă a părților implicate. Aș putea să vă spun că în contextul existent uh, cu regulamentul uh, actual în vigoare, Articolul 4, alineatul 2 și articolul 33 obligă Comisia să țină cont de avizele CCR și a comitetelor științifice și tehnice în pregătirea uh, oricăror propuneri pe care le va pregăti această obligație nu mai figurează în termeni expliciți în propunerea Comisiei, însă nu văd niciun obstacol în calea reintroducerii acestei obligații în noul regulament de bază care va fi adoptat. Aici e vorba de o regionalizare care va poate funcționa foarte eficient, însă nu nu în sfera acordării de competențe de către Uniune, către statele membre. Cum se spune în propunerea Comisiei, și e singura alternativă menționată acolo, deci în loc de acest sistem sau în paralel cu acest sistem, consolidând mecanismele decizionale, structurile decizionale în sânul Uniunii este aici, uh, am să închei, uh, domnule președinte, cât de curând, că din punct de vedere juridic trebuie să distingem între cele două tipuri de uh, regionalizare. Statele membre care acționează în numele Uniunii și atunci ne oprim la statele membre pentru că nu avem mijloace să mergem mai jos și pe de altă parte există foarte multe mijloace de a angaja mai uh, plenar părțile implicate în cadrul anumitor organisme precum CCR sau comitetelor științifice și tehnice, care uh, vor avea aici un cuvânt mai greu de spus. De răspunsă conjuntă a cada unul de los intervinientes, 5 minute. Să avem o rundă de întrebări și răspunsuri acum. Și apoi Vom da posibilitatea vorbitorilor să răspundă, 5 minute maxim fiecare, după care trecem la al doilea set de prezentări. Vă rog să încercați să răspundeți la întrebările care vi s-au pus în mod concis. Am să încerc să mă înscriu în cele 5 minute mi s-a pus o întrebare în legătură cu zona Mării Baltice și cu Consiliul Consultativ Regional de acolo. Aș putea eventual să mă concentrez doar pe această problemă, cele 5 minute pe care le-am. den Nu am comentarii în legătură cu prezentarea domnului Badiola. Cred că aceasta reflectă pe deplin ideile diferitelor organizații regionale. Însă m-aș referi la alte aspecte. Am să discut modificarea tratatelor și așa mai departe. Sunt chestiuni juridice care depășesc complet uh, competența celor din sectorul piscicol. Și le-aș răspunde celor care spun că regionalizare este o renaționalizare. Nu vrem renaționalizare, categoric. În politica de pescuit. Aceasta ar trebui să fie administrată ca și înainte, cu implicarea Comisiei și a Parlamentului. Însă, am ascultat cu mare atenție spusele vorbitorilor, mai ales ale ultimului vorbitor care vorbea despre procedură, un fel de practică ce se va dezvolta în timp și va presupune implicarea multor părți interesate. Cred cu toată tăria în această idee, însă nu știu dacă trebuie să așteptăm până la următorul exercițiu PCP, vom avea un nou model complet. De asemenea, nu cred că vom putea gestiona chestiunea în actualul exercițiul PCP. Există însă o deficiență pe care o constatăm în prezent. chiar dacă ar fi să formulăm o propunere de cooperare sau, între mai concret, dacă am dori să întărim structurile de micromanagement, pentru că, după cum a spus deja mulți vorbitori astăzi, microgestionarea a fost extrem de contraproductivă pentru în prezent și nu, până în prezent și nu este bună pe termen lung. Dacă vrem să facem asta, după cum a spus foarte bine și Comisia, depindem de bunăvoința statelor membre cum vom reuși să ne impunem punctul de vedere, cum demarăm acest proces. Asta este marea deficiență, principala vulnerabilitate ei dezbateri. Statele membre au spus că e vorba de povară administrativă suplimentară. Atunci, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Nu vreți regionalizare. Nu. Ar însemna o reducere a poverii administrative. Gândiți-vă la inițiativa pentru Forumul Piscicol al Balticii există o număr mare de funcționari care au lucrat în zonă, care cunosc problemele. Nu poți să te duci și să participi la o discuție. Trebuie să fii invitat și să-ți prezinți propunerile și opiniile. S-a menționat aici zona Skagerrak. E un exemplu pe care îl putem folosi acolo dacă ne gândim la organizarea unei astfel de instituții gestionarea acolo trebuie să aibă în vedere spusele celor din respectivul sector industrial. Pentru că dacă nu se face asta, pe termen lung o să apară probleme grave. Danemarca și Suedia au fost silite, practic, să discute una cu cealaltă și să implice sectorul respectiv dacă au, vrut să, dacă au dorit să realizeze ceva. E un început în direcția unei regionalizări sporite în final, ajutorul Comisiei și a Parlamentului, această chestiune, avem nevoie de acest ajutor, avem nevoie de această asistență și trebuie să convingem statele membre să se așeze la aceeași masă și să vadă cum am putea organiza lucrurile. Ar putea să dureze până vom învăța, practica ar putea să se constituie treptat. Dacă statele membre nu participă, nu putem face nimic. Foarte pe scurt, vă rog, spune președintele. Thank you, I will be, thank you, Mr. Chairman. I will be very brief and, and simply... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Foarte pe scurt, sprijin ce a spus președintele Consiliului Consultativ Regional Baltica. Ideea centrală aici este aceea de guvernanță. Trebuie să vedem la ce nivel de guvernanță vor putea acționa aceste consilii consultative. Noi niciodată nu vom fi legislatori, vom fi doar un corp consultativ. procedura propusă, cred, va funcționa bine în acest sens, însă va trebui să vedem cu mare grijă cum vor fi primite avizele noastre și aceste consilii consultative vor trebui să aibă niște mijloace de a impune respectarea opiniilor lor. În, în prezent putem oferi consultanță și sfaturile pe care le dăm sunt acceptate sau nu. Nu va trebui să găsim o cale de a da mai multă greutate acestor avize. Președintele, mulțumesc. Domnul Riordan. Mulțumesc, domnule președinte, dacă ar fi vorba să vorbim despre definiții, o să discutăm aici la nesfârșit și nu o să ajungem la nicio concluzie, așa că n-am să fac acest lucru. Dacă ne uităm la Europa, vedem că sunt mulți termeni, multe definiții. În engleză se vorbește de pescuit la scară mică, în Franța se vorbește de pescuit artizanal sau mic pescuit. Spaniolii au un termen propriu. Toate aceste noțiuni funcționează foarte bine în contextul local. La nivel general european căutăm altceva ne interesează pescuitul la scară mică, pentru că, unu, considerăm că acesta poate contribui la realizarea obiectivelor noastre în materie de politică a pescuitului și, în al doilea rând, acestea trebuie să fie gestionate. Avem nevoie de o definiție care să ne dea posibilitatea de a defini conceptul central și, în al doilea rând, trebuie să vedem cum putem gestiona acest sector. Care sunt obiectivele noastre? Impact ecologic redus, emisii de carbon minime. Recunoaștem că pescuitul la scară mică și aceste comunități de pescari au o importanță socioeconomică. Se pierde foarte mult dacă aceste comunități dispar și dacă acest tip de pescuit dispare. Recunoaștem, pescuitul la scară mică asigură supraviețuirea acestor comunități, supraviețuirea unor tradiții culturale, cunoștințe și moduri de viață care trebuie să fie apărate. De aceea vrem să definim ce înseamnă acest pescuit la scară mică. Recunoaștem că acest pescuit uh, se și autoadministrează într-o oarecare măsură și au avut succes până acum. Însă, întrucât în prezent se confruntă o concurența altor utilizatori de resurse similare, fie firme mari de pescuit, ferme eoliene, uh, firme de dragare, de deversarea deșeurilor, acești mici pescari au de suferit. Deci, la nivel european, ar trebui să avem o abordare cadru, să definim aceste pescării din care, definiție din care am putea identifica o serie de caracteristici pe care să le aplicăm la nivel local sau regional. Am avut la Bruxelles o întâlnire în septembrie 2009 unde am întâlnit cu reprezentanții acestor comunități de mici pescari, venind din 7-8 țări europene. În declarația lor spuneau că definirea pescuitul la scară mică trebuie să se realizeze la nivel adecvat, fie că acesta este național, regional sau local. Aceste definiții trebuie să aibă în vedere trăsăturile specifice regionale și geomorfologia locală. Aspectele tehnice, capacitatea de pescuit, aspecte de mediu, selectivitate, rata aruncărilor în mare, uh, situația platformei continentale. În al doilea rând, locuri de muncă decente, ocuparea forței de muncă la nivel local și dreptul de proprietate și control asupra operațiunilor de pescuit. Deci, în ceea ce privește caracteristicile pe care ar trebui să le avem în vedere la nivel central european, aș propune să, ide- să luăm trei sau patru seturi de caracteristici principale care reflectă natura structurală a acestor activități, mărimea, capacitatea navelor, lungimea navelor, tonajul acestora, cai putere ai motorului, kilovații și tipul de echipament de pescuit folosit. Apoi trebuie să vedem teritoriul și raza acoperită, teritoriul acoperit de aceste de acești pescari, distanța de la țărm, timpul petrecut în larg. De asemenea, avem nevoie de o serie de criterii socioeconomice care ne-ar putea permite să măsurăm relevanța socială și strategică a acestor activități. Putem include aici, de exemplu, tipul de comunitate care deține navele, dacă întreprinderea una de familie sau nu, mărimea, acestei pescării, cine o deține, dacă e o familie, dacă e o cooperativă, dacă e un deținător individual, dacă e o societate mixtă și așa mai departe. Și apoi sunt și alte criterii pe care le-am putea aplica, cum ar fi diversitatea sezonieră a echipamentului folosit, practicile tradiționale, zone închise, sezon închis, pescuitul la diferitor specii în diferite momente ale anului. Deci avem nevoie de această abordare cadru și rolul comisiei ar trebui să fie acela de a oferi principiile și criteriile care să poată fi aplicate la nivel regional sau local. Altfel, o să mai stăm 3-4 ore aici vorbind despre definiții. Președintele, mulțumesc. Domnul Truhile, vă rog pe cât de concis posibil mai sunt și alții care vor să ia cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să nu mă întind prea mult. Colegii mei au spus deja multe dintre lucrurile pe care vreau să le spun și eu, așa că pot să, să mă limitez la câteva minute. Vorbind despre regionalizare, aceasta a fost discutat deja în detaliu, dar dacă ne uităm la PCP, avem nevoie de, de, de ceva care să fie comun tuturor. Însă vedem în același timp că există diferențe subtile, deci trebuie să descentralizăm întregul de mers și să lăsăm lucrurile în mâinile protagoniștilor principali, cei, protagoniștilor principali, cei care cunosc situația la fața locului, viabilitatea socială a diferitor activități. Și ați vorbitori au spus exact același lucru. Trebuie să descentralizăm rolul Consiliului Consultative Regionale. După cum s-a spus, deja cei care sunt dispuși să organizeze așa ceva trebuie să o facă. Însă e nevoie de finanțare aici și trebuie să ne asigurăm că aceste consilii sunt operaționale și viabile. Nu e vorba doar de membrii acestor uh, consilii consultative. Parlamentul trebuie să le voteze fonduri ca aceștia să-și poată face treaba. De asemenea, considerăm că și protagoniștii principali, sindicatele, joacă un rol important pe același plan ca și comunitatea științifică. Dacă e vorba de descentralizare, vorbim de, despre descentralizarea integrală a PCP, deci toată lumea trebuie să participe. vorbim aici de o politică maritimă integrată, chiar dacă aceasta este regionalizată. Deci toată lumea trebuie să fie implicată. Nu ar fi o idee bună să reducem la maximum uh, amploarea acestor consilii consultative. Trebuie să, ca, ca persoanele implicate să, să primească fondurile care se permită să desfășoare activitatea, ceea ce privește activitățile cu caracter juridic. Ce dorim aici? E bine, nu neapărat ca aceștia să organizeze consiliul respectiv, ci să joace un rol consultativ. Sfaturile sau avizele acestor consilii consultative ar trebui să aibă forță obligatorie. Nu e vorba de a, ca, ca acestea să dea legi, însă Uh, avizelor ar trebui să aibă forță obligatorie. Vă mulțumesc, mulțumim și noi, spune președintele. Eu nu mă supe explicar bien eh, los 10 minutos que tuve. Eh. Domnul Erdian, da, domnule președinte, vă mulțumesc, voi încerca în minutele pe care le-am la dispoziție să <clears throat> definesc rolul acestor comisii de administrare, de a pescuitului. Eu nu sunt de acord cu comisia, nu sunt de acord nici cu ceea ce spune serviciul juridic. Obiectivul meu este să introduc un mecanism de simplificare și nu un organ suplimentar în adoptarea deciziilor. Despre ce este vorba? un comitet de gestiune regională. Nu e vorba de ceva nou, dar față de ceea ce există deja, trebuie ca aceste comitete să reprezinte pe toți cei implicați în industria pescuitului. Nu este vorba de adăugarea de elemente complexe, dar trebuie să facem ceva Pentru că a treia parte din propunerea comisiei practic nu spune nimic. Zice regionalizare. Din câte înțeleg eu aici, nimeni nu are o, o definiție uh, similară. Nimeni nu înțelege acest concept la fel. Pentru a lucra cu acest concept trebuie să îl umplem de conținut. Articolul 5 în propunerea de regulament se ocupă de acest lucru. Prin reorganizarea polițiilor de pescuit vom putea obține aceste uh, rezultate și putem vedea care sunt limitele care ne sunt impuse. Propunerea Comisiei nu vorbește despre reorganizare, ci de deconcentrare geografică sau descentralizare geografică atunci când spune că conform articolului 2, nu putem merge la un nivel inferior celui statal. Nu înseamnă că nu putem merge la un nivel superior. Trebuie să ne ocupăm de anumite bazine maritime, de anumite zone care pot uh, implica mai multe state membre. Deci am putea crea acest nivel multinațional. În ceea ce privește activitatea în uh, mini-coreper, mm, nu văd de ce nu am putea înființa astfel de grupuri de lucru de gestiune regională a pescuitului. Iar în ceea ce privește rolul Parlamentului European, acesta nu a fost deloc eliminat. Nu dacă e vorba de o procedură legislativă ordinară, Parlamentul își va juca rolul ca de obicei. De câte ori o propunere va veni din partea Comisiei. Dacă e vorba de o procedură specială, e o procedură specială și Parlamentul va juca rolul pe care îl joacă de obicei în cadrul unei proceduri speciale. În ceea ce privește Consiliile Consultative Regionale, cred că acestea vor deveni mai eficiente pentru că înainte participarea CCR la procesele de luare a deciziilor spun participare și nu luare a deciziilor, pentru că Consiliul e cel care lua aceste decizii. Deci CCR participă, dar înainte de a participa trebuie să avanseze un raport am putea să prevedem o recunoaștere oficială a acestor rapoarte ale CCR-urilor. Pentru mine, aceste consilii sunt o cale care merită explorată pentru a da viață acestei politici. Bun, mulțumesc. Dăm acum cuvântul doamnei Rodast pentru a încheia pentru a trage concluziile acestui panel. Vreau să mulțumesc participanților, vreau să le mulțumesc pentru ideile excelente pe care le-am auzit. Am scris foarte mult și va trebui să mă mai gândesc la propunerile dumneavoastră în liniște ca să văd ceea ce putem integra în propunerea aceasta de regulament. Sunt de acord cu dumneavoastră, vrem, vrem cu toții mai multă Um, regionalizare, dar trebuie să ne propunem obiective responsabile. Trebuie să vă mai spun că trebuie să convingem statele membre să transpună în practică obiectivele acestei reforme și ceva ce mi se pare foarte important în acest uh, domeniu. Putem critica Comisia cât dorim, dar cred că intențiile sale sunt bune. De la început, Comisia a cerut mai multă regionalizare, mai mult decât s-a decis final, finalmente să se acorde. Serviciul juridic este de o părere diferită, deci nimeni nu se poate aștepta de la noi să procedăm contra avizului serviciului juridic. Dar Parlamentul va relansa această dezbatere și sperăm că serviciul juridic își va putea schimba părerea. Voi urmări cum evoluează aceste lucruri în continuare cu foarte mare atenție și sper că vom avea până la urmă o, niște structuri uh, care să funcționeze eficient Trebuie să ne gândim și la reforma acestor CCR pentru ca ele să uh, vină cu rezultate tangibile, utilizabile în practică. Nu știu dacă Comisia se uh, gândește să-și revizuiască propunerea, însă cred că, deși nu este cea mai bună în toate detaliile, ea urmărește obiectivele pe care ni le-am fixat. Mulțumesc, doamna rodost. Acum trecem la al doilea panel, obiective și instrumente ale unei politici comune de pescuit, regionalizare. O intervenție, o prezentare a domnului Michael Keating, după care urmează domnul Mar- Marles Cran. Mulțumesc, domnule președinte, și profit de ocazie să mulțumesc uh, Comisiei Pescuit din Parlament să vorbesc în fața noastră în această după amiază. Mă numesc Michael Keating și sunt uh, vicepreședinte al uh, BM, bazat la Dublin. Ne ocupăm de industria uh, pescuitului și uh, alimentelor provenite din uh, pescuit în uh, Irlanda. Vreau să vă mulțumesc Comisiei pentru că a ținut cont de poziția Irlandei în uh, revizuirea curentă a regulamentului. Mi s-a dat uh, sarcina în această parte a discuției să analizez câteva ținte și instrumente ale politicii comune de pescuit regionalizate. Am ascultat uh, ceea ce s-a discutat în prima parte a dezbaterii și sunt informații foarte importante pentru că tot ce facem, tot ce punem la oaltă trebuie să lucreze împreună, să um, se potrivească și să formeze împreună un pachet unitar. În esență, ceea ce avem este un set de lucruri pe care am putea să le includem într-un PCP decentralizat și regionalizat. Este vorba de planuri multianuare de gestiune, pentru care CCR-urile ar putea să fie principalul uh, consilier, trebuie alocat uh, uh, accesul la zonele de pescuit, trebuie fixată capacitatea de pescuit și gestionarea flotei. Din păcate, acest lucru nu apare în proiectul de regulament nou și personal cred că e o greșeală. Unii ar putea să spună că nu e nevoie, că uh, acest lucru este deja împământenit în uh, procedurile noastre, dar eu vă uh, previn că nu e bine să vă tăiați craca de sub picioare și să vă gândiți uh, la menționarea explicită a acestor aspecte. Asta e părerea mea personală. Cred că mm, contextul dezbaterii este foarte bine înțeles. Europeana, Uniunea Europeană s-a extins foarte mult Uh, ajungem până la Marea Baltică, de la Atlantic uh, și anumite lucruri sunt subînțelese, fie că e vorba de estul Mediteranei, fie că e vorba de largul insulelor Madeira sau largul Scoției, unele obiective precum uh, randamentul maxim sustenabil și așa mai departe rămân constante. E vorba de detalii că acestea se schimbă. Întrebarea care se pune cu regionalizarea este cine este cel mai, în cea mai bună poziție pentru a stabili detaliile? Asta este întrebarea pe care trebuie să o ținem întotdeauna la îndemână. Dacă comparăm pescarii din Grecia cu pescarii din uh, uh, Spania, vom vedea că uh, există peste o mie de uh, legi și regulamente care reglementează această activitate. Oamenii nu procedează cum procedează întâmplător, ci pentru că trebuie să țină cont de detaliile legislațiilor naționale și cred că fac acest lucru destul de bine. Trebuie să ne întrebăm dacă există o modalitate mai bună de a face lucrurile. Un pescar, un, cineva care vrea să pescuiască, să, să trăiască din asta în Uniunea Europeană, ar trebui întâi să-și ia un doctorat în uh, drept, ca să înțeleagă toate, toate reglementările. Până și mie mi este greu să le pricep pe toate și sunt uh, totuși expert în materie. Suntem centralizați acum, deciziile se iau de sus în jos, se face microgestiune, uh, avem o structură prea complexă, avem prea multă legislație și aceasta se mulțește zi de zi. Credeam că regulamentul 150 din 88 este suficient, dar nu, au venit peste acesta sute și sute de alte reglementări la nivel european și național. Problemele care au rezultat de aici cel puțin percepute de pescari, sunt că, indiferent de cât de multă încredere au în dumneavoastră, simt că întotdeauna interesul național va juca un rol și că uh, la niciun nivel nu există un teren, uh, un, un, un, uh, condiții egale de concurență totul e prea centralizat, totul e prea complicat și nu există măsuri care să le vină în ajutor. Nu există niciun organism care să se ocupe de asta. În 2002 a fost ultima revizuire a PCP și s-a pus întrebarea care a fost plus valoarea acestei revizuiri. Acum vedem de-abia rezultatele acelei revizuiri și putem să cădem de acord că s-au plantat atunci semințele unei reale uh, Uh, reforme, s-a recurs la o viziune simplă, care să fie ușor de înțeles de către pescarii din statele membre. S-au implicat pescarii, s-au implicat ONG-urile și iată, 8 ani mai târziu, ne dăm seama că ONG-urile din uh, Spania și din uh, Irlanda și din Grecia, împreună cu pescarii, pot să facă decizii foarte înțelepte atunci când li se oferă câteva variante viabile. Ei sunt în stare să facă alegerea. Întrebarea noastră este cum profităm de acest lucru, de acest capital pe care îl avem. Sigur, legislația este deasupra noastră, dar nu ne dorim renaționalizare foarte interesant punct de vedere. Pentru că atunci când uh, intrăm în această discuție, am luat-o puțin înainte cu slide-urile, când uh, începem deci această discuție, trebuie să revenim și la reglementări. Trebuie o deregularizare mai întâi. Și am să vă aduc aminte ce măsuri există legislative. E vorba de măsuri uh, la nivel unional, la nivel regional și la nivel național. Sigur, uh, la nivel național avem uh, măsuri care se aplică mm, navelor care navigează sub un anumit pavilion și care se aplică la 12 mile marine de țărm. Când însă ajungem la măsurile ce țin de regionalizare, mm, trebuie să vedem care sunt țintele planurile multianuale și măsurile tehnice. De acord. Dar dracul se ascunde în detalii. Deci, trebuie să intrăm puțin în amănunte și, după cum vedem, că singurul organism competent în uh, materie este statul membru. Deci, statul membru va face anumite alegeri care vor fi uh, transformate în legislație națională și ne vor afecta și pe noi. Cred că acest lucru e foarte important. Întrebați dacă e vorba de regionalizare sau de renaționalizare. Aici avem, avem un stat membru care ia decizii uh, izolat, decizii care afectează celelalte state membre. Belgia, Franța, Spania, Marea Britanie, Irlanda cu cine se consultă când iau decizii? Și iată, lucrurile sunt foarte bine uh, exprimate aici. Haideți să ne uităm puțin la cele două articole din această secțiune. Unul se ocupă de planul multianual și celălalt de măsurile tehnice. Sigur că trebuie să ținem uh, cont de considerațiile ecologice, de măsurile tehnice, de indicatori, de Uh, calendar, selecția speciilor și așa mai departe. Astea sunt lucrurile care contează. Dacă, ca să vă dau un exemplu vulgar, pescarii vă vor spune că există niște plase cu ochiuri mai mici pentru anumiți pești din Marea Irlandei, pentru că acei pești, acei pești nu cresc mai mari de atât. În ceea ce privește planul multianual și măsurile Uh, tehnice, ceea ce uh, elaborează Comisia este potrivit. Care este capacitatea de gestiune a flotei? Vorbim aici de zile pe mare. Asta se poate rezolva. Eu mă întreb, acum aș merge la CCR să discut aceste lucruri? Zile pe mare? Haideți să ne gândim la asta. Acest lucru trebuie stabilit la nivel local. Accesul la zonele din uh, limita de 12 mile, sfatul meu este să nu uh, ne băgăm în asta, nu știm cum se vor administra aceste zone. Acestea țin de competența națională și ar trebui să figureze în altă parte în propunerea Comisiei. Pe baza celor învățate după reforma din 2002, care a proclamat succesul uh, CCR-urilor, trebuie să ne adresăm oamenilor direct. Am auzit acest mesaj foarte adesea. CCR încearcă să pună, să, să își impună uh, părerea. Uh, CCR încearcă să creeze structuri de comunicare. CCR are o comunicare foarte bună cu comunicarea, dar, uh, cu Comisia, dar cu statele membre nu există o relație foarte bună. Care este comunicarea dintre CCR și statele membre cele mai vizate? În principiu, principala țintă sunt oamenii. Cooperarea și înțelegerea sunt aspecte critice. Am auzit foarte multe argumente de natură legală și cred că oamenii acum uh, pot să se gândească la acestea, însă am să mă gândesc puțin la clarificările aduse de comisie recent, uh, decembrie 2011, nu așa? E vorba de regionalizare bazată pe cooperare între statele membre. Asta e ideea. N-ar trebui oficializată, se spune planificare pe termen lung, statele membre, bla bla bla. În esență, regulamentul spune că statele membre vor pune în operă aceste politici. Deci dacă un grup de state membre decid să facă același lucru, ele pot să facă acest lucru. Dar ce mă sperie pe mine, ce va însemna asta în practică? va însemna că vom avea acorduri între Franța, Irlanda, Spania, Belgia, Olanda și Marea Britanie, care apoi vor uh, elabora legislație națională pe care o vor trece prin Parlament și vor instaura un sistem legislativ prin care se vor încărca regulile în mod diferit în diversele state membre, vor fi uh, diverse modalități de a ocoli legea și se va ajunge la haos. Asta este părerea mea. Haosul va fi rezultatul. Nu acuz pe nimeni aici. E vorba de problemele ce decurg din articolul 2, care limitează delegarea de competențe la nivelul statelor membre. Da, serviciul juridic ne-a arătat cu claritate acest lucru. Mi-am depășit deja timpul, așa că am să încerc să rezum uh, problema. Aveți aici, uh, pe diapozitiv, uh, propunerea Comisiei, pe care statele membre sunt rugate să o adopte. Dacă am face asta astăzi, am putea ajunge într-un scenariu în care detaliile tehnice să fie stabilite de comisie prin acte delegate care depind de acțiunea statelor membre la nivel regional și această dezbatere se va reduce la semantică, ce înțelege fiecare stat membru, pentru că statele membre se, cer, se, se tem ca Comisia să nu capete prea multă putere prin intermediul unui act delegat. La articolul 55, alineatul 5, spune că un act delegat poate, adică trebuie să îndeplinească anumite criterii. Avem un act delegat, de exemplu, care rămâne în vigoare dacă Consiliul sau Parlamentul nu își retrage sprijinul la un moment dat. Putem avea acte delegate care cer consimțământul acelor state membre care acționează la unison De fapt, nu e vorba de o înmânare a puterii, o delegare a puterii către statele membre, care vor acționa apoi haotic, ci de un sistem care spune avem un consiliu consultativ care va stabili detaliile, va, care ajunge la un consens, iar statele membre respective informează Comisia că vor implementa acele măsuri convenite prin intermediul unui act delegat. Serviciul juridic ne-a spus că este o abordare posibilă și am scăpat și de teama de renaționalizare. S-ar crea condiții egale pentru toată lumea, pentru că altfel irlandezii ar spune spaniolii fac lucrurile altfel. Eu nu înțeleg ce uh, norme sunt acolo. E bine, pescarii din aceste state ar trebui să se adune, să se pună de acord și abia apoi lucrurile să fie stabilite prin legislație comunitară. Mulțumesc! Yes. Grazie, Keating. Mulțumesc foarte mult, domnule Keating. Trecem acum la doamna Crown, următorul vorbitor. participate in this public hearing. Vă mulțumesc pentru ocazia de a participa la această uh, audiere și să vă împărtășesc opinia mea în ce privește regionalizarea în contextul reformei politicii PCC. Uh, titlul prezentării mele este Regionalizare, faceți-o. Și bazat pe observațiile că toată lumea e de acord că e nevoie, dar nu avem un plan de acțiune. În prezentarea mea doresc să fac o contribuție la în a motiva pe cei care au puterea să acționeze. Voi repeta rapid de ce avem nevoie de regionalizare și cum asta s-a spus deja și mă voi concentra la, pe relația între instrumente și regionalizare. Politica de pescuit e la a treia reformă și când a început ciclul de reformă în 2009, ziarele au tot uh, citat politicieni care spuneau că uh, această politică a dat greș și aș vrea să folosesc ocazia de a comenta această concluzie. Cred că Uniunea e vulnerabilă la eșec dacă are reforme fără să facă niște valori înainte. Anunțarea generalizării eșecului subminează și mai tare legitimitatea politicii. O evaluare uh, necesită mai mult decât să spui că 80% din stocurile europene de pește sunt suprapescuite. Uh, Trebuie să verifici ce și în ce context funcționează ceva și în ce context nu funcționează. Îți dă ocazia să înveți din succese. De exemplu, în Marea Nordului am avut 50 de ani de a taxelor și cotelor, care au dus la succese, de exemplu, cu heringul și cu alte specii de stoc și cu alte stocuri de pește uh, legitimitatea mi se pare o problemă principală ca uh, o persoană care se ocupă de științele sociale, pot spune că managementul peștelui e de fapt managementul oamenilor. Putem să continuăm să investim bani în a înțelege pește, dar trebuie mai bine să investim în a înțelege comportamentul oamenilor. Ce e bun pentru ei și ce nu. Și cel mai bun lucru, mod de a face asta este să includem în procesul de luare a deciziilor. Prin urmare, putem folosi uh, știința lor, informațiile lor, dar putem să cerem și mai multă responsabilitate și să îmbunătățim uh, Uh, această imagine arată care sunt uh, provocările. O zonă complexă pentru câteva regi- mări regionale, fiecare cu dinamica proprie. Din dificultatea organizării unui cadru de guvernanță potrivit uh, vine din nevo- cele două capacități de care avem nevoie. În stânga, capacitatea biogeofizică, începând cu sistemul oceanografic și, pe de altă parte, capacitatea politică, state membre, Uniunea Europeană și, cum am concluzionat în această după amiază, există o nepotrivire aici. Dar nu este singura problemă de care trebuie să ne ocupăm. În afară de această complexitate, ne confruntăm cu provocarea de a integra politica de pescuit într-o politică marină mai largă, pentru că ne confruntăm cu noi provocări și această nevoie de integrare este o provocare dar ar putea fi văzută și ca o șansă de a aborda problema regionalizării. Și cred că putem vedea în acest proces al uh, strategiei marine, în cadrul strategiei marine, este că să ceri statelor membre să coopereze nu e suficient. Deci soluția este regionalizarea. Întrebarea este ce este. Ca să spunem foarte simplu, sigur, sunt multe definiții, dar cred că trei elemente uh, și despre mișcare. Mișcare, pentru că PCC-ul este competența exclusivă a Uniunii, în timp ce implementarea nu. Deci trebuie să se facă o schimbare de la uh, stat, nivelul statelor membre la nivel uh, regional, pentru că un management mai potrivit pentru fiecare mare în parte se poate implementa. De asemenea, e vorba de includerea actorilor implicați pentru a îmbunătăți legitimitatea politicilor. A doua întrebare este cât de departe ar trebui să mergem. Uh, probabil va dura foarte mult și există câteva opțiuni pentru a discuta toate aceste opțiuni și modele și ce am auzit este că uh, se întorc unele modele care au fost abordate și în cadrul cercetărilor MEFEPO, MEFEPO și acum în cercetarea de acum ODEM, care încearcă să spună cum putem avea o abordare regională. Dar în MEFEPO câteva opțiuni au fost stabilite împreună cu statele membre și cu stakeholderii și s-a ajuns la un acord acolo și cred că putem învăța din acele proiecte de cercetare. Problema acestui panel se rezumă la instrumentele care pot fi folosite într-o politică de pescuit regionalizată și cred că uh, nu are rost să discutăm. Discutăm asta din cauza naturii de micromanagement a politicii de până acum, pentru că, într-adevăr, totul se descrie în cele mai mari detalii până acum, trebuie să bați cuiul și că trebuie să iei un ciocan pentru așa și mai departe. Putem să ne punem întrebarea de ce. Uneori poți folosi și un topor, chiar are o importanță? Avem nevoie chiar de atâtea detalii. O discuție a instrument, asupra instrumentelor presupune că instrumentele sunt uh, neutre și că pot fi luate dintr-o trusă de spule și pot folosi instrumentele, însă au sens într-un context specific și în unele locuri funcționează, în altele nu. Ce ne trebuie este că la nivel european trebuie să descriem o casă de vis, să se stabilească principiile acolo, așadar scopurile și după aceea să lăsăm uh, templarii să ne spună cum se poate ajunge la această casă și să-i lăsăm să-și facă treaba. Pentru că la final arată altfel, dar e totuși o casă cu piscină și cu anumite caracteristici și diferențierea regională poate să aibă loc. Înainte de a ajunge la concluzie, aș vrea să vorbesc despre Marea Nordului. Managementul, micromanagementul Uniunii Europene nu funcționează foarte bine și adesea are drept rezultat niște stimulente perverse. Deci oamenii sunt uh, stimulați să pescuiască cu nova de mai mici și asta duce la aruncări mai mari. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun din acest exemplu este că managementul bazat pe resurse Uh, și rezultate pentru care sunt responsabile există deja. În exemplul uh, Consiliului Marin uh, în 2010, grupul OSPRE, un grup de vase de pescuit olandeze bazate în Marea Britanie, a făcut un, o evaluare pentru MSC uh, și Grupul dorea să certifice năvoade și mai mari și mai mici, de la 95 până la 110 în dimensiune și au explicat MSU-ului că folosesc uh, năvoadele mai mici numai ca să aibă mai multe zile pe mare, pentru că coșul de zile, așa cum se numește, în care au stă mm, gândit uh, în acest fel, uh, permite acest lucru. Uh, așadar, zilele de pescuit în această mare sunt limitate. În special pentru că, deși uh, olandezii, pescari olandezi nu uh, caută să prindă codii, nu pot folosi mai des năvoadele și sunt obligați să folosească năvoade mai mici și astfel să arunce mai mult pește. MSC-ul a observat că s-a creat acest stimulent pervers prin măsurile luate. Totuși, din moment ce MSC-ul are o organizare bazată pe rezultate, pescarii au, puteau să-și certifice pescuit, ă, captura dacă puteau arăta două lucruri. Mai întâi trebuia să convingă Uniunea Europeană și să dovedească că era un stimulant pervers care trebuia schimbat și în al doilea rând puteau arăta că nivelurile de aruncare vor putea fi sustenabile comparabile cu cele pentru năvade mai mari. Apoi MSC-ul a creat un plan de acțiune în care au descris cum se va ajunge acest lucru și îl testa un an, doi. Apoi uh, revizuia, uh, revizuiau problema, cereau din nou probe pescarilor și în cazul unui eșec, planul de management putea fi adoptat și până la urmă uh, pescarii riscau că se pierdă titulatoria MSC dacă îndeplineau toate lucrurile. Și cred că aceste elemente de management bazat pe rezultate uh, trebuie luate în considerare când vorbim de regionalizare. Câteva concluzii. Managementul peșterii de fapt managementul oamenilor. Așadar, includeți oamenii când faceți planuri pentru că vor fi mai bune, poate, și vor fi mai legitime. Evaluați și învățați din succese. Pentru că prea mulți oameni fac prea multe eforturi și nu sunt recunoscute întotdeauna succesele lor. Complexitatea, diversitatea și dinamica, asta, astea sunt elementele pe care le avem. Cere soluții adaptate. E o idee bună de a stabili principii la nivel uh, micro și deciziile la nivel micro să se ia la nivel micro. Și participarea, în ultimul rând, aduce legitimitate și cere responsabilitate. Așadar, regionalizarea e un lucru care trebuie făcut. Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Gallagher. President, thank you very much and I do believe to today, today's... Mulțumesc foarte mult. Cred că audierea de astăzi este foarte benefică. Pare rău că am lipsit-o la o parte din ea, din păcate, pentru că am avut și un alt angajament. Dar vreau să mă refer la un singur exemplu uh, prezentat de domnul Riordan privind uh, pescuitul uh, de mici dimensiuni. Într-o regiune 12 metri poate fi foarte mult, în alte regiuni poate fi foarte puțin. Deja deci că vorbim de regionalizare, acesta e un exemplu foarte bun. În ce privește prezentarea făcută de domnul Kitlund, asta mă îngrijorează și o să mă refer doar la o regiune care e apropiată de țara mea, dar nu e vorba doar de Irlanda, de Marea Britanie, Belgia, Olanda, Franța. Dacă, conform articolului 17 Asta ar însemna că în Marea Irlandei, deși aceste cinci state membre, dacă o să fie regionalizare, pe care o salutăm, întreb, ne vom trezi că fiecare stat membru își introduce propria legislație? Deci vom avea cinci legi diferite și ce se întâmplă atunci? Formularea poate fi diferită, interpretarea poate fi diferită și Uh, rezultatele diferite. Asta ar fi imposibil de controlat și de aplicat. Deci în loc să avem condiții egale, vom avea ceva complet nefuncțional. Dacă asta e regionalizarea, acest tip de regionalizare nu e regulă. Așadar, aș pune întrebarea domnului Keating. Există o soluție la această problemă? Pentru că înțeleg că Comisia nu vrea asta. Nu vor cinci legi diferite care să fie introduse în diferite parlamente la diferite momente își vor revizui după aceea politica în cinci ani până când aceste legislații sunt în vigoare și de asemenea vreau să uh, recunosc că adesea am spus că nimic nu s-a întâmplat pe 2002 cum? Raxurile au rezultat din uh, reforma în 2002 și au funcționat foarte bine și au făcut recomandări importante pe care Comisia, Parlamentul și Consiliul le acceptă acum. Așadar, uh, pentru a avea regionalizare, uh, trebuie să vedem, avem legislație diferită sau interpretare diferită, trebuie să rezolvăm această problemă. Pe scurt, poate că am pus o întrebare foarte uh, complicată. Este o soluție, există o soluție la asta sau nu? Există o altă cale? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Keating, doriți să încheiați? Da, domnule președinte, poate Comisia dorește de asemenea să reacționeze la acest punct, dar din uh, înțelegerea mea a propunerii la articolul 17 ca statele membre să facă la nivel de stat membru, să ia decizii care rezultă din acest proces. Deci, teoretic, cel puțin, cred că domnul Gallagher are dreptate. În Marea Irlande ne-am trezit cu cinci bărci care pescuiesc una în gata pe aceeași uh, suprafață, dar cu legi diferite. Teama mea este că asta va duce la mai multă inegalitate și nu la mai puțină și la condiții egale pentru toți. Și ce spuneam în uh, ultimul meu uh, diapozitiv este că putem, cu o schimbare foarte mică a formulării la articolul 17, să dăm uh, Consiliul de Management o putere și prin a, activitatea lor cu Consiliul Consultativ să ajungă la o concluzie comună care să permită Comisiei să emită un act delegat și din nou vă îndrept spre articolul 55 care oferă protecția suficientă pentru ca Parlamentul și Consiliul să se asigure că procesul este corect. Deci aveți, uh, se poate alege nivelul potrivit, dar se păstrează prerogativa legislativă la nivelul corect, și anume nivelul Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Uh, doamna Cran. Doriți să luați cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Comisia, domnul Penas. Mulțumesc câteva comentarii pe care aș vrea să le fac. Mai întâi, ar fi foarte clar din punctul nostru de vedere. Noi considerăm că este important uh, să venim cu vreo propunere să avem opinia științifică de la RAX și de la STCEF de asemenea. Cred că există obligația de a ne consulta cu instituțiile științifice relevante și cu RAX-urile. Comisia vrea să facă asta. Știți că oamenii de știință nu sunt totdeauna de acord, dar totuși orice am face ar trebui să existe consultare uh, în prealabil. Ar trebui să ajungem la o soluție care, în termeni juridici, să satisfacă serviciile juridice ale celor două instituții. Nu există nicio discrepanță acolo. Al doilea lucru, Ideea este că e un model care prevedea ca statele membre să adopte legislații naționale pentru a implementa principiile majore aprobate de co-legislator și știm că este un risc în faptul că statele membre ar putea adopta legislația națională într-un mod care nu este echivalent sau pot adopta în momente diferite. Și de aceea ne-am uitat la un fel de mecanism juridic. Mecanismul juridic este că dacă statele membre nu pot fi de acord cum să îmbunătățească și cum să implementeze măsurile în legislație națională, Comisia va interveni să rezolve dacă statele nu pot uh, fi de acord. Apoi, uh, din punct de vedere juridic, Asta n-a fost bine primit în Consiliu. Consiliul vede că aceasta este o încercare de a intra pe zona lor de competență. Trebuie să nu uitați eh, ideea de a regionaliza politica se poate materializa doar dacă colegislatorii vor fi de acord și, evident, atunci când uh, colegislatorii uh, decid că unele măsuri pot fi adoptate de statele membre și o vor face ținând seama că există un anumit grad de cooperare politică în statele membre. Așadar, când colegislatorii spun că vor permite statelor membre să fie implicate în legislație, asta se va face numai dacă colegislatorii deja au constatat că există voința statelor membre dacă da de acord. Nu mai intervențiune, Rodus, Vă mulțumesc. Doamna Rodus, doreați să mai spuneți câteva cuvinte? Da, vă mulțumesc foarte mult. A fost o după deosebit de interesantă. Am, am învățat extrem de multe lucruri unii de la ceilalți și cred că vom reuși să depășim unele dintre barierele pe care le aveam uh, noi înșine, în, mintea, în mințile noastre. În ultima instanță dorim o PGP mai bună, care să răspundă mai bine la cerințele existente. dacă ar fi să păstrăm politica actuală, am ajunge la un dezastru. și deci trebuie să schimbăm lucrurile. Nu vrem reguli diferite pentru pescuit. Nu. Vrem un cadru unic, un cadru solid, un cadru care va asigura implicarea normelor comunitare. Dar în, cad- în acest cadru vom putea avea și un proces de regionalizare. O să vedem cum poate acest lucru să fie tradus în regulamentul de bază și în legislația ulterioară. Cum vom proceda, prin urmare? Dacă aveți și dumneavoastră idei suplimentare, vă rog să-mi dați de știre, însă pentru astăzi nu rămâne decât să vă mulțumesc și sunt sigură că vom merge cu toții acasă cu sentimentul că, într-adevăr, dorim să ajutăm pe pescar, să ajutăm uh, mediul înconjurător și factorii de decizie politică. Președintele, mulțumesc și eu. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, nici eu nu am nimic de spus. Doresc însă să mulțumesc celor care au prezentat aici rapoarte și materiale și de asemenea tuturor membrilor parametrului care au intervenit. Chestiunea categoric rămâne deschisă, dar este presantă. Contribuțiile de astăzi clarifică multe aspecte și e clar că e nevoie de progres pe viitor. Evident, va trebui să examinăm în detaliu și propunerea Comisiei. Avem încă multe săptămâni și luni de discuții în comisia noastră și evident vom continua să facem acest lucru. Sper că vom avea de asemenea alături de noi și experți de genul celor pe care am văzut astăzi. Trebuie să ne consultăm cu acești experți înainte de a definitiva documentul. Președintele mulțumește și interpreților și spune că mâine activitatea continuă începând cu ora 9.